Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie heute Morgen. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și dați-mi voie să vă urez bun venit la întâlnirea Comisiei de Control Bugetar. Este a doua ședință noastră din această săptămână. Astăzi avem prezentarea unui raport anual al Curții de Conturi și dați-mi voie să urez bun venit aici președintelui Curții Europene de Conturi, Domnule președinte, bine ați venit. Raportul anual este un document foarte important în fiecare an, împreună cu procedura de descărcare de gestiune. Și noi colaborăm, iată, cu Curtea de Conturi, pentru că ei, practic, sunt fereastra pe care o avem către activitatea Comisiei și către activitatea statelor membre, de ce nu? De asemenea, aș dori să urez bun venit și domnului comisar Șemeta, care, de asemenea, este interlocutorul nostru, de data aceasta, de la Comisie, pentru chestiunile de care ne ocupăm. Domnule președinte Caldeira, cu permisiunea raportului nostru, vă dăm mai întâi cuvântul dumneavoastră. You, dear Chairman Toyer, Commissioner, honorable members, dear rapporteur. Bună dimineața, domnule președinte, onorați membri, stimate raportor, aș dori să vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia de a prezenta raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului UE pentru exercițiul financiar 2012 și raportul anual referitor la fondurile europene de dezvoltare. Cetățenii Europei au dreptul de a ști cum le sunt cheltuiți banii și dacă aceștia sunt utilizați în mod corespunzător. De asemenea, au dreptul de a ști dacă fondurile sunt utilizate în mod optim, mai ales atunci când finanțele publice sunt supuse unor presiuni puternice. Comisia este principalul gestionar al fondurilor în Europene și are obligația de a furniza informații cu privire la utilizarea acestor fonduri, la regularitatea operațiunilor financiare și la rezultatele obținute. Rolul curții, curții este acela de a prezenta o evaluare independentă a acestor trei elemente ale gestiunii financiare a Uniunii Europene, în conformitate cu tratatul și cu standardele profesionale și bunele practici în materie de audit. Curtea prezintă rezultatele acestei evaluări cu privire la execuția bugetului Uniunii Europene în raportul său anual, cu scopul de a asista Parlamentul European în procedura de descărcare de gestiune. Capitolul 1 din raportul anual al curții conține declarația de asigurare cu privire la fiabilitatea conturilor și la legalitatea și regularitatea operațiunilor financiare subiacente acestor conturi. Capitolele 2.9 prezintă aprecieri specifice cu privire la venituri și la principalele domenii de cheltuieli. În final, capitolul 10 se referă la obținerea de rezultate pornind de la bugetul UE. Deci, care este evaluarea Curții cu privire la gestiunea financiară a Uniunii Europene pentru anul 2012? Imaginarea de ansamblu corespunde în mare măsură cele reflectate în raportul anual de anul trecut. Însă ar fi o serie de chestiuni specifice din acest raport anual pe care aș dori să vi le prezint. Aceste elemente se referă la patru chestiuni principale. 1. Legalitatea și regularitatea plăților. 2. Corecțiile financiare și recuperări. Al treilea rând, presiunea asupra finanțelor UE și, în final, necesitatea de a se crea o cultură a performanței în perioada corespunzătoare viitorului cadru financiar. Aș dori să vorbesc mai întâi despre imaginea de ansamblu. Conturile UE sunt fiabile așa cum a fost din 2007 încoace. Veniturile și angajamentele subiacente acestor conturi sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare, dar plățile continuă să fie afectate de un nivel semnificativ de eroare. În ceea ce privește obținerea de rezultate pornite de la bugetul UE, în ciuda eforturilor Comisiei, Comisia încă nu poate oferi suficiente probe, suficiente, pertinente și fiabile cu privire la rezultatele politicilor în Europene, <coughs> într-un mod care să fie adecvat în contextul procedurii de descărcare de gestiune. Opinia curții cu privire la legalitatea și regularitatea plăților a rămas în mare parte aceeași, întrucât realitatea reflectată nu s-a modificat în mod semnificativ. Opinia contrară a curții este formată pe baza probelor de audit obținute în urma evaluării sistemelor de supraveghere și de control și în urma testurilor efectuate pe eșantioane de operațiuni. Deci, în anii anteriori, sistemele de supraveghere și de control examinate de curte sunt doar parțial eficace în asigurarea legalității și regularității plăților în etapa în care cheltuielile UE sunt suportate. Pe baza testelor efectuate pe eșantionul de operațiuni, curtea estimează că indicele de eroare cel mai probabil pentru părțile contabilizate cu titlul de cheltuieli este de 4,8%. Prin urmare, curtea are în proporție 95% certitudine dacă indicele de eroare pentru plăți se situează între 3 și 6%. Aceste erori nu se limitează la un domeniu bugetar anume toate grupurile de politici care acoperă cheltuielile operaționale sunt afectate de un nivel semnificativ de eroare. Cheltuielile administrative sunt singurul domeniu pentru care nu a fost detectat un nivel semnificativ de eroare. Rapoartele comisiei confirmă și ele această imagine de ansamblu. Comisia recunoaște că bugetul este afectat de erori și că este posibil ca nivelul global de eroare să fie semnificativ. 14 directori generali din comisie, în rapoartele lor anuale, prezintă rezerve cu privire la legalitatea și regularitatea cheltuielilor. Iar în raportul de sinteză se estimează că sumele expuse riscului de eroare reprezintă între 1,9 și 2,6% din valoarea totală a plăților. Însă comisia recunoaște că această cifră este probabil subestimată. După cum reiese din capitolul 1, Indicele de eroare cel mai probabil estimat de curte pentru ansamblul plăților a crescut de la 3,9 în 2011 la 4,8 pentru 2012. Pentru agricultură, politică regională, dezvoltare rurală și ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, avem creșteri ale indicele de eroare în comparație cu 2011. Dezvoltarea rurală rămâne domeniul de cheltuieli cel mai expus la erori, cu un indice de eroare estimat de 7,9%, urmat de politica regională cu un indice de eroare de 6,8%. De asemenea, au crescut indicii de eroare aferenți grupurilor de politici cercetare și alte politici interne și pentru relații externe, ajutor și extindere. În aceste două cazuri, o parte a creșterii poate fi explicată prin două îmbunătățiri metodologice introduse de curte pentru auditul referitor la exercițiul 2012. Eșantioanele de operațiuni selectate pentru aceste două domenii nu mai includ plățile în avans făcute în cursul exercițiului. În alte cuvinte, includ plăți intermediare, plăți finale și plăți în avans validate și închise în cursul exercițiului. Această schimbare este conformă cu principiile contabilității pe bază de angajamente, oferind o imagine mai fidelă a realității care stă la baza gestiunii financiare a Uniunii Europene. A doua îmbunătățire metodologică se referă la modul de tratare a încălcărilor grave ale normelor privind achizițiile publice. Începând din 2012, instituțiile și organele Uniunii Europene sunt tratate în același mod ca și autoritățile statelor membre și alte organizații internaționale. Aceste schimbări îmbunătățesc comparabilitatea între diferite grupuri de politici și vor contribui la ameliorarea comparabilității în timp. Împreună, acestea contribuie cu 0,3 puncte procentuale la indicele global de eroare, cel mai probabil estimat de curte pentru 2012, în comparație cu 2011. Stimate domnule președinte, stimați membri, raportul anual 2012 al curții include numeroase elemente ilustrative ale erorilor detectate, însoțite de o analiză amplă. Împreună, acestea permit o mai bună înțelegere a situațiilor și a modului în care apar erorile. Dați-mi voie să vă prezint câteva exemple de analiză a erorilor. În primul rând, peste două treimi din indicele de eroare estimat sunt reprezentate de situații de neeligibilitate a cererilor de plată și de încălcări grave ale normelor privind achizițiile publice. În al doilea rând, contribuția cea mai ridicată la indicele de eroare vine din domeniile în care se cheltuiesc cele mai multe fonduri, și anume politica regională, agricultură, dezvoltare rurală și ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. În, acela, în treilea rând, testele efectuate de curte pe operațiune arată că proporția operațiunilor afectate de eroare este ridicată pentru aceste grupuri de politici, fiind undeva între 35 și 63%. În al patrulea rând, Testele efectuate de curte pe operațiuni arată că peste jumătate dintre erorile detectate de curte în domeniile care fac obiectul gestiunii partajate ar fi putut fi corectate de autoritățile naționale înainte de trimiterea cererilor de rambursare către comisie. Însă, aceste constatări nu sugerează că erorile se limitează la anumite state membre. De fapt, evaluarea curții cu privire la sistemele de supraveghere și de control arată că deficiențele acoperă o gamă largă de autorități naționale și regionale. Erorile nu se limitează nici la cheltuielile care sunt gestionate în comun cu statele membre. Potrivit calculor curții, indicele estimat de eroare pentru cheltuielile care fac obiectul gestiunii partajate a fost de 5,3%, pe când indicele de eroare pentru toate celelalte forme de cheltuieli operaționale a fost estimat la 4,3%. Erorile detectate de curte sunt importante pentru că ele sunt cazuri în, caze în care fondurile UE nu au fost utilizate în conformitate cu legislația relevantă. Asta înseamnă că nu au fost utilizate în conformitate cu intențiile Parlamentului și Consiliului, legislatorii și autoritățile bugetare competente. Erorile sunt importante și pentru că ele reprezintă sume care nu ar fi trebuit să fie plătite. Uneori e adevărat că sumele respective pot fi recuperate. Și aceasta mă aduce la un alt aspect, și anume chestiunea referitoare la corecțiile financiare și recuperările. O serie de puncte din raportul anual 2012 sunt dedicate tocmai acestui aspect. E un subiect complex pe care Curtea și Comisia îl abordează din perspective diferite, dar complementare. Comisia dorește să, proce- să protejeze bugetul de aceste efecte ale neregularității, iar Curtea are obligația de a raporta cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor. În raportul pe 2012, Curtea analizează efectul pe care l-au corecțiile financiare și recuperările asupra statelor membre, asupra beneficiarilor și asupra declarației de asigurare. Impactul corecțiilor financiare depinde de reglementările aplicabile. De exemplu, în domeniul agriculturii, majoritatea corecțiilor financiare nu antrenează recuperare de către statele membre a plăților de la beneficiari. Însă, pentru domeniul coeziunii, majoritatea corecțiilor sunt corecții forfetare, care nu se concretizează în corecții detaliate la nivelul proiectelor. Astfel, în practică, cele mai multe corecții financiare cad în sarcina contribuabililor naționali. Curtea dorește să insiste asupra acestui punct pentru că raportul anual este adresat și parlamentelor și autorităților naționale. Domnule președinte, stimați membri, în efortul nostru de îmbunătățire a gestiunii financiare a Uniunii Europene, nu ne putem permite să ignorăm presiunea din ce în ce mai puternică exercitată asupra finanțelor publice, la nivel european și la nivel național. Curtea subliniază aceste indicii ale presiunii în creștere asupra bugetului Uniunii Europene. După cum știți, în 2012 Comisia se confruntă deja cu dificultăți în ceea ce privește onorarea tuturor cererilor de plată. Presiunea exercitată asupra plăților s-a reflectat de asemenea și în creșterea cuantumului angajamentelor restante. La sfârșitul lui 2012, acestea reprezentau echivalentul plăților totale prevăzute în buget pentru mai mult de două exerciții. Comisia va trebui să financeze plățile ce vor trebui efectuate pentru a onora datoriile înscrise în bilanțul Uniunii. La sfârșitul exercițiului financiar 2012, angajamentele restante și datoriile care trebuiau finanțate se ridicau împreună la aproximativ 313 miliarde de euro. În opinia curții, Comisia ar trebui să-și planifice necesarul viitor de fluxuri de numerar, elaborând și publicând previziuni pe termen lung ale acestor fluxuri. Domnule președinte, onorați membri, calitatea unei reprezentații nu depinde întotdeauna de actori. Uneori și scenariu poate fi de vină. Cadrele juridice care reglementează în prezent cheltuielile nu încurajează într-o măsură suficientă îmbunătățirea calității acestora. Noul cadru financiar ne dă ocazia unor schimbări. Curtea este de acord cu Comisia în privința nevoii de a se crea o cultură a performanței. Asta va presupune abordarea deficiențelor identificate în nivelul actual de gestionare, cum ar fi, de exemplu, trei chestiuni principale. Programele de cheltuieli nu utilizează în mod consecvent obiective smart și indicatori adecvați, calitatea datelor referitoare la performanță nu este suficient de bună și proiectele finanțate sunt mult prea adesea nesustenabile. Uniunea trebuie să ia măsuri în acest sens dacă vrem ca următoarele programe de cheltuieli să poată aduce o valoare adăugată pentru Europa, pentru cetățenii săi Curtea recomandă să se pună accentul pe performanță în perioada de programare următoare. Este prin urmare necesar să se fixeze obiective clare și indicatori pertinenți și să se definească rezultatele scontate. Domnule președinte, onorați membri, instituțiile Uniunii Europene vor trebui să lucreze împreună pentru a îmbunătăți performanțele Uniunii Europene și modul în care se răspunde de gestiunea fondurilor acestea în, an, acestea în anii viitori. Curtea și rapoartele anuale la acesteia au și vor avea o contribuție importantă la succesul acestui efort colectiv. Suntem pregătiți să ne achităm de rolul care ne revine, alături de Parlament și de celelalte instituții Uniunii Europene. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vielen Dank, Herr Präsident. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Caldeira, pentru prezentarea acestui raport anual, care, într-adevăr, conține o serie întreagă de elemente importante. Înainte de a-i da cuvântul comisarului competent în domeniu, Șemeta, pentru a ne prezenta punctul de vedere al Comisiei. Aș dori să vă mulțumesc dumneavoastră, domnule Caldeira, pentru foarte bună colaborare cu Comisia noastră. Iar din raportul anual uh, sesizăm că există încă uh, o sumă mare rest a lichide, ralul, uh, care pe noi în Comisia Parlamentară ne-a preocupat întotdeauna și care cred că este o chestiune care trebuie să fie rezolvată. De asemenea, conceptul de orientare spre rezultate trebuie într-adevăr să fie respectat și cred că și raportorul și ceilalți colegi se vor referi la aceste probleme. Uh, Uh, în ce privește rata de eroare uh, estimată uh, și care se pare că a crescut, deși noi am crezut că vom face progrese și vom reuși să reducem rata de eroare, constituie pentru noi o preocupare. Mi s-a spus că nu este strict responsabilitatea instituțiilor Uniunii Europene de a reduce rata uh, erorilor, ci și o chestiune uh, în responsabilitatea statelor membre. Iar acum, probabil că dumneavoastră, domnule comisar Șemeta, ne veți uh, putea uh, prezenta punctul de vedere, inclusiv în legătură cu subiectele ridicate în raportul uh, Curții de Conturi. Aveți cuvântul, domnule comisar. Thank you, Mr. President. Uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte, domnule raportor, domnule președinte Caldeira, Caldeira stimați membri ai acestei comisii și a uh, Curții de Conturi. Publicarea an raportului anual a Curții de Conturi este un moment decisiv în procedura de descărcare bugetară. Suntem recunoscători pentru uh, această activitate imensă pe care a întreprins-o curtea și uh, salutăm constatările și recomandările acestui raport. Mă bucur că se spune în acest raport că conturile nu conțin uh, declarații eronate în ceea ce privește clasele semnificative și că rata erorii în ceea ce privește cheltuielile și Eh, a cheltuielile administrative și veniturile sunt sub eh, pragul de semnificație de 2%. În ceea ce privește angajamentele în, în zonele de cheltuieli, acestea au primit un aviz pozitiv, ceea ce înseamnă că sistemele de control sunt fiabile. În același timp, rata erorii pentru plăți a crescut. Comisia trebuie să pună la punct o cultură a performanței. de ce a făcut propuneri concrete pentru noul cadru financiar multianual, pe care Parlamentul European îl va aproba probabil peste două săptămâni la Strasburg. Rata de eroare estimată medie pentru plăți eh, și pentru prefinanțare în 2012 este de 4,8% din toate plățile acelui an în comparație cu 3,9% în 2011. Așa cum spune și Curtea de Conturi, o treime a acestei majorări este legată de noua metodologie de eșantionare în ceea ce privește cheltuielile directe iar restul uh, majorării de 0,6% ar putea fi compensat la nivel global dacă s-ar um, impune corecții paușale de către Comisie înainte ca statele membre să trimită solicitările de plată și dacă ar fi, s-ar fi ținut cont de acestea de către Curtea de Conturi. O să vă explic pe domenii care sunt elementele care de-a lungul anilor au fost identificate ca elemente de risc și uh, care sunt acțiunile pe care le întreprindem pentru a elimina sau pentru a reduce aceste elemente pentru următoarea perioadă de programare. <clears throat> cazul programelor gestionate de statele membre, de autoritățile din statele membre, Curtea confirmă că încălcările regulilor naționale reprezintă o parte semnificativă a ratei erorii estimate în termen general. Astfel, Comisia a lansat o inițiativa ambițioasă de simplificare care dorește să înlocuiască criteriile naționale de eligibilitate prin extinderea folosirii opțiunilor de cost simplificate. La ora actuală, statele membre folosesc aceste opțiuni de cost simplificate pentru 26% din operațiunile Fondului Social European. În 2012, Curtea de Conturi Europeană nu a constatat nicio eroare cu privire la aceste operațiuni iar în ceea ce privește celelalte operațiuni FSE, frecvența erorilor era de 40%. În domeniul cheie al cercetării, Comisia a propus reguli simplificate de participare în cadrul programului Orizont 2020. Regula de aur, un proiect, o rată de finanțare, are ca scop înlesnirea finanțării. În aceeași perspectivă, rata paușală unică pentru costuri indirecte a fost introdusă, tot în acest scop. În ceea ce privește domeniul coeziunii, Comisia recunoaște faptul că situația nu s-a îmbunătățit în comparație cu 2011 iar rata ridicată a erorilor este rezultatul, rezultatul unei combinații de factori. În primul rând, structurile de gestionare complexe. Acestea nu înlesesc niciodată gestionarea financiară. Statele membre au sisteme uh, pe mai multe niveluri, cum ar fi Spania și Italia, iar acestea se, com- se confruntă cu mai multe greutăți decât statele membre care au mai puține programe operaționale și organisme intermediare. Verificările gestionării defectoase în ceea ce privește cheltuielile de către statele membre duc la mai multe erori. Unele dintre motivele a acestei, acestui fapt sunt formalitățile pe care se pune accentul de, mai degrabă decât se pune accent pe conținut, lipsa controlului. În ceea ce privește regulile achizițiilor, presiune de a uh, certifica cheltuielile pentru a evita uh, dezancajarea și o lipsă de capacitate administrativă și resurse. Apoi, orientări insuficiente și formare a beneficiarilor în ceea ce privește un sistemul complex al uh, regulilor juridice și naționale și la nivel european, acestea toate adaugă la probleme. Ce se face pentru a îmbunătăți situația? În primul rând, Comisia are o politică strictă în ceea ce privește întreruperile și suspendările. De îndată ce avem dovezi de neajunsuri în ceea ce privește sistemul de control și de gestionare, plățile sunt întrerupte. În 2011 am uh, întrerupt 91 de plăți în valoare de 2,6 miliarde de euro. În 2012 cifra a crescut la 116 întreruperi cu o valoare de 5 miliarde de euro. Plățile pot fi reluate numai după ce o misiune de constatare, de audit a comisiei sau uh, o autoritate de, au, de audit răspunzătoare a certificat că problemele au fost rezolvate. În al doilea rând, comisia a derulat în anul 2013 audite, audituri specifice, tematice, pentru a verifica pe această bază structurile de control și, gestion- și gestiune. Acestea includ uh, verificări în ceea ce privește gestionarea și uh, teste de conținut desfășurate de autoritățile de audit, precum și uh, auditarea achizițiilor publice și a gestionării și controlului instrumentelor de inginerie financiare. În al treilea rând, Comisia promovează folosirea opțiunilor de cost simplificate. Rata sporită a erorilor, a erorii în domeniul agriculturii este și dezvoltarea rurală este legată de eligibilitatea proiectelor de investiție, declararea TVA-ului neeligibil și neconformitatea cu regulile de, de achiziție publică. Pentru a rezolva aceste probleme, Comisia a pus la punct un parteneriat de identificare a cauzelor erorilor și um, pentru elaborarea de planuri de acțiune. În 2012 s-a elaborat primul plan de acțiune pentru 14 state membre, iar autoritățile de naționale au um, înaintat rapoarte regulate Comisiei în ceea ce privește aplicarea acestora. În 2013 ne-am extins, am extins acest exercițiu la toate statele membre. Apoi, un număr de state membre și-au modificat programele de dezvoltare rurală pentru a oferi clarificări și a schimba condițiile pentru uh, sistemele de sprijin individual. Rata sporită a erorii în acest domeniu al, politic- al politicilor externe și acțiunii externe se datorează în noi metodologii de eșantionare. În capitolul 7, ajutor extern, noul element de eșantionare reprezintă 68% al plăților auditate și a contribuit la 3,2% din rata totală a erorii, ceea ce este 3,3% pentru capitolul 8, cercetare și alte politici interne, reprezintă 62% din toate plățile auditate și a contribuit la 2,1% al ratei ratei totale a erorii, care este de 3,9%. Comisia analizează cazurile și observațiile ridicate de curte pentru a putea evita probleme similare pe termen scurt. Pe termen lung, uh, orizontul 2020 uh, va duce la o simplificare sporită ce va reduce riscul erorilor după ce s-au folosit toate măsurile pentru a îmbunătăți prestația statelor membre, a autorităților, cum ar fi orientări, formare și um, audit la fața locului cu recomandări, Comisia are datoria, are datoria de a proteja bugetul european prin folosirea de măsuri uh, core, um, corective și preventive. Nota 6, anexată conturilor anuale publicate de Uh, comunicare în ceea ce privește protecția bugetului european oferă o analiză a acestor măsuri și impactul uh, lor în termeni financiari, ținând cont de dimensiunea multianuală a majorității programelor. În 2012 s-au luat noi decizii privind întreruperile pentru o sumă de 4,9 de miliarde de euro privind fondul regional de coeziune social și de pescuit. Datorită sistemului său pe multe niveluri și foarte robust sistem de controle și audit, Corecțiile financiare și de recuperări aplicate de comisie au sporit semnificativ, ajungând la 4,4 miliarde de euro în 2012, în comparație cu 1,8 miliarde de euro în 2011. Volumul corecțiilor financiare și a recuperărilor pentru perioada 2009-2012 reprezintă în medie 2% din plățile pentru această perioadă. În ceea ce privește fondurile sociale și regionale, corecțiile financiare pentru perioada de programare 2000-2006, care este acum în faza finală, reprezintă 8 miliarde de euro, ceea ce reprezintă o, ceea ce reprezintă 40, 4, mă scuzați, 4% din contribuțiile totale, 197 de miliarde de euro. Pentru agricultură, corecțiile financiare cumulate, hotărâte în cadrul uh, Uh, EAGF uh, a procedurii de verificare a conturilor între 1999 până la 2012 reprezintă 8,3 miliarde de euro, ceea ce reprezintă 1,5% din plățile efectuate în această perioadă. Dacă ne gândim la volumul corecțiilor și recuperărilor de-a lungul anilor, ne dăm seama că capacitatea de corecție a sistemului asigură că o parte considerabilă a ratei erorii anuale estimată de curte poate fi corectată și recuperată în următorii ani. Aș dori să revin asupra importanței corecțiilor paușale. Aceste corecții sunt aplicate acolo unde suma exactă a fondurilor uh, care nu au fost cheltuite corect uh, nu poate fi identificată. Chiar dacă aceste corecții nu au un impact asupra beneficiarilor finali, acestea sunt Acestea protejează întru totul bugetul european. De pildă, în 2012, Comisia a identificat probleme grave în ceea ce privește program, un program de operațional în România, dar nu, a putut dar nu a putut stabili care este impactul financiar exact. Comisia și autoritățile române au ajuns la un acord în ceea ce privește o corecție paușală de 25% în ceea ce privește toate cheltuielile uh, Uh, de la sfârșitul anului 2012. Pe această bază, cheltuielile care încălcau legea au fost excluse din cheltuielile Uniunii Europene și după ce s-a compensat uh, corecția financiară asupra căreia s-a ajuns la un acord, Comisia nu a plătit decât o sumă foarte mică României în decembrie 2012. Pentru următoarea perioadă de programare, Comisia propune ca neregulile grave depistate de comisie sau de curtea de conturi care afectează conturile înaintate de statele membre să ducă la corecții financiare nete. Acest nou instrument este crucial pentru a îmbunătăți în mod eficient situația în statele membre. În aceste cazuri, unde există neajunsuri sistemice recurente și grave, procesul de întrerupere a plăților, de suspendare a programelor și uh, corecțiile nete ar trebui să fie întemeiate pe criterii transparente și obiective. Mai mult, pentru a reduce riscul cheltuielilor neeligibile, Comisia a propus încetarea finanțării retroactive, prin care proiecte deficiente pot fi, pot fi înlocuite de proiecte finalizate deja. Ați voie să vorbesc despre gestionarea corectă financiară și de per- cultura performanței asupra căreia se apleacă Curtea de Conturi. Sunt de acord că aici e Eh, loc de mai bine. Dar în același timp trebuie să ne dăm seama că am început deja să oferim mai multe informații în ceea ce privește plus valoarea programelor europene, fie la eh, nivel de proiect de buget, la raportul de sinteză sau în rapoartele de evaluare, inclusiv cel întemeiat pe baza articolului 318 al tratatului. După cum bine știți, Comisia trage învățăminte de pe urma experienței trecute și a ținut cont de recomandările Curții de Conturi în ceea ce privește întocmirea propunerilor pentru următorul cadru financiar multianual care a fost examinat și negociat care au fost examinate și negociate în detaliu înainte, de către statului înainte de adoptarea lor. Avem obiective clare și indicatori de performanță în propunerile comisiei, așa cum au fost acestea rezumate Uh, cu trei elemente importante. În primul rând, obiective care trebuie să fie atinse, cu legături clare aici cu obiectivele UE 2020. În al doilea rând, se includ indicatori care se concentrează asupra plus valorii europene, eficienței, uh, eficacității și a impactului general asupra economiei și societății. În al treilea rând, noul cadru de performanță conține structuri de monitorizare și evaluare pentru a asigura faptul că datele necesare sunt puse la dispoziție. Acest lucru va permite raportare în ceea ce privește rezultate și, per- și performanță. Acest cadru ne va permite să măsurăm performanța, să rezolvăm problemele, neajunsurile și să schimbăm direcția acolo, acolo unde se face necesar acest lucru. Comisia se angajează să construiască structurile necesare pentru mai bună performanță și raportarea acesteia în cadrul activității de raporta, raport, rapoartele de activitate anuale și în ceea ce privește uh, și în cadrul evaluării artic, privind, potrivit articolului 312. Avem foarte mult de lucru și uh, multe discuții sunt prevăzute, vă asigur că Comisia vă stă la dispoziție pentru a înlesni dezbaterea viitoare în ceea ce privește descărcarea de gestiune pentru anul financiar 2012. Vă mulțumesc pentru atenție. Ja, vielen Dank, Herr Mulțumesc foarte mult, domnule comisar Șemeta pentru răspunsul comisiei și am deja o listă de înscrieri de cuvânt din partea colegilor în legătură cu raportul Curții de Conturi și uh, cu poziția comisiei și înainte de toate dau cuvântul raportorului Marcus Piper, te rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc și domnului Cadera, președintele Curții de Conturi și domnului comisar Șemeta pentru prezentările foarte ample, pline de informații și pentru disponibilitatea de a schimba lucrurile în bine în multe privințe. Și îmi exprim recunoștința pentru faptul că multe lucruri într-adevăr s-au realizat deja. În același timp însă trebuie să constat că un rezultat esențial este că pentru a 19-a oară, Curtea de Cont a putut să ne dea o declarație asiguratorie cuprinzătoare pentru anul 2012 și în uh, avizul meu vreau să mă refer la patru puncte care, din perspectiva mea, sunt esențiale. Este vorba despre rata erorilor, în al doilea rând, despre raportul pentru protecția bugetului Uniunii Europene, care a fost publicat cu câteva săptămâni în urmă de către Comisie. În al treilea rând, este vorba de desfăcarea de gestiune pentru anul 2011, cum a propus colegul Caier, și în al patrulea rând, despre orientarea spre obiective, care a fost de altfel numită astăzi ca fiind uh, o preocupare principală. În legătură cu cota erorilor, a crescut de la 3,9 la 4,8%, asta nu este deloc încurajator, pentru că este o creștere pentru al treilea an consecutiv. Recunosc că o asemenea rată a erorilor și o declarație eh, asiguratorie DAS, eh, dacă se bazează pe respectarea eh, regulilor, este un instrument de măsurare foarte pretențios. Dar, sigur, la nivelul curții există și anumite definiții în ce privește erorile grave și aici cred că a operat unele modificări curtea. Să ne gândim că atunci când Comisia Barroso a preluat mandatul, a afirmat că dorește ca pe baza regulilor stabilite să se ajungă la o declarație asiguratorie amplă a fost obiectivul președintelui Comisiei cu câțiva ani în urmă și iată că trebuie să constatăm că rata erorilor continuă să crească. Regret această tendință. Care ar putea fi consecințele? Eu cred că nu trebuie acum la nivelul Parlamentului să declanșăm o dezbatere metodologică. La nivelul curții există argumente convingătoare în ce privește metodologia cu care operează. Nu este datoria noastră acum să încercăm să ajungem la o soluție de compromis între metodologia cu care operează Comisia și cea cu care operează Curtea de Conturi. Ca atare, eu cred că nici nu trebuie să ne eh, pierdem, eh, să ne risipim în detalii, pentru că eh, am ajunge într-un haos în ce privește respectarea termenelor și ar trebui să organizăm zeci de întâlniri, atelieri, dezba dezbateri pe tema asta și până la urmă să pierdem imaginea de ansamblu. Deci eu cred că a, dispune de pe acum de suficiente informații. Crește continuu rata erorilor, acesta este un fapt. Și se argumentează că, că este vorba de fondurile structurale și fondurile pentru agricultură care sunt vinovate în principal. Este deja un fel de Uh, deja vu. Și se spune că 60% din uh, aceste erori ar trebui la nivelul statelor membre să fie rezolvate. În ce privește uh, licitațiile, cred că uh, și ele uh, creează probleme. Eu uh, fac parte din Comisia Agri și mereu se vorbește despre asta. De asemenea, uh, în ce privește dezvoltarea rurală și fondurile pentru dezvoltarea rurală, aici apar erori pentru că nu se respectă în primul rând sarcinile legate de protecția mediului înconjurător. Și colegul Gaier știe acest lucru și sunt situații care se repetă de ani de zile. Iar în ce privește prima coloană pilonul 1 uh, al politicii uh, în domeniul agriculturii există uh, erori, există suprafețe agricole care au fost declarate mai mari de, decât realitatea și poate că și de aici decurg erorile. Dar eu cred că uh, trebuie să ne schimbăm din acest punct de vedere metodologia, să tragem consecințele care se impun. În ce privește bugetul Uniunii Europene și, comis- și raportul pe care Comisia l-a publicat cu câteva săptămâni în urmă, cred că pot să fac o legătură cu ceea ce ne-a prezentat Curtea de Conturi astăzi. În septembrie 2012, Comisia pentru prima dată a prezentat uh, un raport privind protecția bugetului european la solicitarea colegului Gaier și uh, sunt recunoscător că s-a dat curs acestei solicitări venite din partea Parlamentului pentru că în felul acesta ni s-au furnizat multe informații care pot fi utile pentru noi pentru a trage concluzii și s-a spus că 140 de miliarde de euro au fost folosite în anul 2012 pentru plăți, iar 4,4 miliarde uh, uh, au fost supuse unor corecții financiare până la urmă. Dacă ne gândim aici că și 678 de milioane ă, până la urmă au fost retrase, există 3,2% din ă, plăți care au suferit corecții și este de fapt o sumă destul de mare. Cât din aceste 4,4 miliarde de euro au revenit bugetului european? Știu că nu mi se poate da o, un răspuns foarte simplu la această întrebare, dar m-ar interesa totuși acest răspuns. Cât durează uh, procedurile? Cu ce efort administrativ se derulează ele pentru ca acești bani să poată fi recuperați? Care sunt pierderile în dobândă uh, pentru pentru sume care atâția ani uh, nu au fost la dispoziția noastră. Pentru că, uh, de, definitiv, și aici există uh, o presiune asupra bugetului european. Știu că nu este vina Comisiei în principal, că este vorba despre regulamentele din 2007 până în perioada 2013 care le-a permis statelor membre ca aceste programe Uh, care uh, erau uh, marcate de erori să poată fi înlocuite cu noi programe. Dar, din păcate, nu putem constata că noile programe, noile proiecte din statele membre au suferit o îmbunătățire din punct de vedere administrativ. Din potrivă, noile programe, noile proiecte sunt grevate de aceleași greșeli. În anul 2012, 58% din corecțiile financiare Uh, au uh, revenit statelor membre uh, pentru perioada 2006-2012, 58% din erori erau dintr-un singur stat membru și pot să-l numesc, e vorba de Spania. Iar în acest interval doar trei state membre, de fapt, au furnizat 80% din erori. Spania, Italia și Grecia. Iar acum spuneți dumneavoastră, da, atunci s-a întâmplat așa. Nu, din păcate și astăzi se întâmplă la fel, pentru că dacă ne uităm la statisticile actuale pe care Comisia ni le pune la dispoziție, din nou, Spania, Grecia și Italia sunt țările în care se produc aceste erori și, din păcate, mai eh, se adaugă și Cehia, Polonia și România acum. Eu sper că această tendință să uh, nu se agraveze în perioada următoare. Dar constatăm foarte bine că în ce privește structurile europene, mai ales în dezvoltarea rurală, există acest aspect nefericit legat de modul în care banii sunt administrați. Și trebuie să ne gândim că, de fapt, există 80% din uh, sumele, uh, din banii europeni care sunt administrați în sistem partajat statul membru și Comisia Europeană. Împreună cu președintele Comisiei noastre am încercat să invităm pe ministrul uh, competent din Spania și eu sper ca și colegul Gaier să uh, uh, continue uh, trendul pe care l-a imprimat, pentru că anul trecut a avut uh, întâlniri cu miniștrii competenți din Spania și din uh, România. Da. După aproape două decenii de uh, bilanț uh, marcat de o rată mare a erorilor, trebuie să încercăm să rezolvăm problema în programele și proiectele noastre până când ele nu vor mai fi uh, marcate de aceste erori. Deci acest tip de joc, cum a fost practicat până acum, trebuie să înceteze. Aș spune foarte uh, serios. Eu, dacă în calitate de participant la trafic uh, comit în repetate rânduri uh, erori și încalc legea, până la urmă mi se retrage permisul de conducere. Deci uh, eu cred că putem încerca o dată cu proiecte noi, dar dacă nici atunci lucrurile nu funcționează, gata, încetăm ă, să mai finanțăm ă, proiecte. Pentru că ă, nu există situații în care polițistul care constată că am încălcat legea în repetate rânduri să îmi înlocuiască mașina veche cu una nouă pentru că în felul acesta eh, nu cred că putem respecta legea. Deci cum să punem la dispoziție eh, celor care au păcătuit sume noi de bani? Eu cred că pentru perioada următoare trebuie din acest punct de vedere să acționăm cât se poate de sever și consecvent și comisarul Șemeta deja a sugerat că este nevoie de un sistem care să funcționeze automat în ce privește corecțiile financiare nete. Deci statele membre care um, au o rată mare de eroare trebuie să fie supuse unei monitorizări. Trebuie să existe o procedură la dispoziția comisiei uh, ca să poată să uh, monitorizeze cât mai strict aceste fonduri și cu cât păcatele statului membru au fost mai mari, cu atât controlul din partea Comisiei să devină mai sever. Eu cred că uh, trebuie, bine să îi convingem și pe colegii din uh, Parlamentul European și din comisiile de specialitate să susțină o asemenea poziție. În al doilea rând, îndemn Curtea de Conturi ca în rapoartele pe țară să se prezinte și cauzele pentru care de fiecare dată aceleași state sunt cele care înregistrează același tip de erori. Cred că uh, trebuie să studiem mai atent și tratatele și acordurile europene, pentru că eu cred că în aceste rapoarte pe țări ale curții de conturi, lucrurile trebuie să fie prezentate foarte transparent. Este responsabilitatea curții de conturi să caute cauzele erorilor. Pentru că dacă 80% dintre erori se petrec în într-un număr mic de regiuni europene. Păi, trebuie să ne concentrăm pe aceste regiuni pentru ca erorile să dispară. Acolo trebuie să se întâmple ceva și din acest punct de vedere uh, adresez o solicitare insistentă Curții de Conturi. La început am mulțumit Curții de Conturi pentru uh, aspectele prezentate, multe lucruri sunt foarte precis prezentate, în același timp însă am și o nedumerire. În ultimul raport al Curții de Conturi, uh, în varianta scurtă, în uh, domeniul politică, jurnalism, la pagina 7, aveți o declarație asiguratorie în care pe o jumătate de pagină se argumentează că aveți o, o concluzie negativă care mi se pare a fi consecința corectă. E bine, dacă timp de un an erorile au crescut, de ce în uh, această variantă scurtă, uh, concisă, nu mai găsesc și această menționare? Pentru că mie mi se pare că poate încercăm să uh, mascăm lucrurile care se petrec în realitate. Deci eu ă, o consecință negativă în această sinteză nu am găsit decât și dați-mi voie să o caut. Este vorba de două rânduri în care dumneavoastră spuneți că ajungeți la o concluzie negativă și mie mi se pare că este mult prea puțin. Ar trebui sigur să găsesc această mențiune la pagina 5, în acel aliniat mai închis la culoare, în care în două rânduri descrieți ceva negativ și uh, în anterioara sinteză ați avut o pagină întreagă negativă, dar eu cred că acesta este până la urmă esența raportului dumneavoastră și nu ne creați, domnule președinte al Curții de Conturi, acel sentiment că încercați până la urmă să creați uh, o eludare a consecințelor negative. Iar în ce privește răspunderea Comisiei în legătură cu descărcarea de gestiune a, pentru anul 2011, raportul Gaier, Comisia um, a prezentat uh, o comunicare privind protecția bugetului european și după aceea în legătură cu articolul 318, raportul de evaluare. Um, pentru că există o transparență mai mare din punct de vedere statistic, dar este nevoie și de măsuri necesare pentru a îmbunătăți lucrurile și eu cred că vorbesc și în uh, sensul uh, pe care l-ar susține colegul Gaier. Um, nu s-au găsit propuneri noi. De pilde, în ce privește pilonul 1, Uh, politica agrară, problemele sunt aceleași ca și în anul trecut, dar rata erorilor a crescut. În ce privește dezvoltarea rurală, raportul sintetic uh, repetă aceleași argumente ale Comisiei ca și cele prezentate în anul trecut um, inclusiv în ce privește observațiile făcute uh, în cadrul Consiliului din 29 noiembrie. Dar și aici concluzia este a crescut rata erorilor. În ce privește instrumentele de finanțare, Comisia face trimitere la un document al politicii de coeziune care ne-a fost prezentat încă în februarie 2012 în legătură cu uh, descărcarea de gestiune pentru 2011. Și, uh, și din acest punct de vedere, există uh, o creștere a ratei erorilor și neregulile se concentrează pe un număr foarte mic de țări. Eu cred că pentru perioada următoare trebuie să solicităm niște măsuri care să uh, schimbe radical lucrurile, pentru că altfel nu facem decât să jucăm un fel de păcălici noi uh, vom fi de acord cu descărcarea de gestiune doar dacă, din acest punct de vedere, Comisia își schimbă orientarea și introduce un sistem automat de monitorizare. Și o ultimă observație în ce privește măsurarea performanțelor. Performanțele financiare uh, sunt privite de mulți ca un fel de panace universal, dar Eh, eu cred că și în raportul Curții de Conturi eh, există eh, câteva observații care pot fi utile. Pentru că valoarea adăugată pe plan european a acțiunii noastre, mie mi se pare că încă nu este limpede. Atât în ce privește raportul Comisiei, cât și al Curții de Conturi, se constată că cu cât Uniunea Europeană încearcă să-și măsoare ă, reușitele în politica socială, cu atât conflictul cu organismele competente din statele membre ă, este mai mare. Eu cred că trebuie să ă, putem să prezentăm clar reușitele datorate banilor europeni, pentru că această valoare adăugată trebuie să uh, se reflecte și în proiectele novatoare care sunt stimulate de către Uniunea Europeană. Um, noi uh, avem din acest punct de vedere obiective în cadrul strategiei 2020 sau în uh, ce privește pregătirea profesională a forței de muncă, pentru că indicatorii cu care operăm acum mi se pare că uh, nu sunt uh, sugestivi. Noi cred că trebuie, cu banii europeni uh, uh, de care dispunem, să schimbăm prin proiectele pilot elementele esențiale. Domnilor și domnilor, în concluzie, a început procedura de descărcare. Uh, Vom urmări cu mare atenție ehm, argumentele Comisiei și Curții de Conturi. Va trebui să desfășurăm o muncă de lămurire în Parlamentul European, dar de pe acum anumite elemente devin evidente. Comisia trebuie să-și asume o mai mare responsabilitate în anumite domenii. Cred că uh, am descris deja care sunt așteptările noastre, iar eh, orice încercare de uh, a ne deturna de la subiectele care sunt esențiale pentru noi, cred că uh, nu va fi încununată de succes. Eu sper să existe uh, disponibilitate din partea Comisiei de Cooperare uh, și îi invit pe colegii mei să pună multe întrebări critice, pentru că eu cred că în felul acesta putem să aducem o contribuție esențială în folosul contribuabilului european. Președintele, mulțumesc raportorului Marcus Piper. Și acum invit vorbitorii în numele grupurilor politice să intervină. Cred că avem 10 înscrieri la cuvânt uh, și să ținem seama de faptul că președintele Curții de Conturi va trebui la ora 11 să ne părăsească. Propun ca întâi coordonatorii să ia cuvântul câte o reprezentantă, reprezentant din fiecare grup politic și să primească după aceea răspunsul și uh, în felul acesta cred că uh, într-un minut jumate fiecare să poată interveni și să primească și răspunsurile solicitate. Colegul Derek Vaughan. Uh, mulțumesc, domnule președinte, și dați-mi voie să mulțumesc Curții de Conturi pentru raportul prezentat și, de asemenea, Comisiei pentru reacția inițială și raportorului pentru comentariile făcute. Asemenea, raportorului, cred că cu toții suntem dezamăgiți de faptul că această creștere a erorilor s-a înregistrat la 3,9 la 4,8% și asta în fiecare an din 2009 încoace vedem o astfel de creștere. Sigur, dacă ne uităm la aceste cifre, vedem că acestea oferă muniții euroscepticilor din anumite state membre și dați-mi voi, estimați colegi, să vă spun că în presa britanică se scrie astăzi că Uniunea Europeană e coruptă. Ei nu fac distinția între eroare și fraudă, însă asta e percepția. Sigur, vremurile sunt grele și e important ca fiecare ban să fie gestionat așa cum trebuie și să fie folosit pentru a crea locuri de muncă și creștere economică în fiecare stat membru, în fiecare regiune. Și trebuie să vedem care sunt cauzele erorilor, să vedem de ce a crescut numărul erorilor și să vedem ce putem face în viitor pentru a reduce numărul acestor erori în cheltuielile europene. Pentru că ne uităm la raportul Curții de Conturi, e clar că la fiecare capitol, cu excepția administrației, rata erorilor a crescut. Și sigur, fiecare comisar o să aibă explicație pentru această creștere în propriul portofoliu. de Ocupare, de exemplu, va spune că 40% din această creștere e cauzată unei singur, singure țări, României. Și o să uităm că și ne va spune că fără aceasta creșterea de la DG Ocupare va fi doar de 2%. Deci ar exista motive diferite, însă aș vrea să ne uităm astăzi la chestiuni mai generale și motive generale prezentate pentru această creștere de ansamblu. În primul rând, schimbarea metodei folosite de Curtea de Conturi și curtea în propriul raport estimează că 0,3% din această creștere provine din această schimbare de metodologie. Și președintele curții ne-a explicat ce modificări s-au făcut pentru 2012, însă consider că modificări sistematice ale metodei nu ne ajută foarte mult și probabil Curtea de Conturi ar putea să ne spună dacă are în vedere să mai opereze și pe viitor modificări metodologice care ar putea afecta încă o dată rata erorilor. O a doua chestiune, subliniată deja în discuțiile pe care le-am avut, e aceea că erorile se măsoară chiar și atunci când se fac corecții forfetare. Domnul comisar a menționat și domnia sa această chestiune. Deci întrebarea mea către Curtea de Conturi ar fi acceptați ca tot, odată ce s-a făcut o corecție forfetară, acceptați ideea că bugetul european a fost protejat și dacă acceptăm această idee, credeți că acesta ar trebui să reflecte în raport atunci când îl formulați. Și o a treia chestiune, ceva discutat adesea în comisia noastră, mai ales atunci când discutăm de raportul anual al Curții de Conturi, și anume rolul statelor membre. Sigur, nu e un secret că doar câteva state membre cauzează majoritatea problemelor. Raportorul a numit câteva dintre aceste țări, Însă sunt chestiuni și în altele nemenționate. În Regatul Unit, plățile pe fondurile furturale au fost suspendate. Nu e vorba doar de statele membre nominalizate de raportor, și altele sunt implicate. Chestiunile din aceste state membre se referă la finanțare activă pasivă, sisteme de control, care există, dar care nu detectează și nu împiedică erorile. Anul trecut, în raportul său, colegul Jens Gaier estima că 62% din erori ar putea fi identificate sau ar trebui să fie identificate de statele membre și raportul din acest an confirmă exact același lucru. Ci, în opinia mea, Comisia trebuie să aibă în vedere constituirea unui mecanism care ar putea să identifice statele membre cu probleme să coopereze cu aceste state pentru a reduce magnitudinea acestor probleme și să presupună un sistem mai viguros de suspendare și ajustare a plăților. Raportorul sigur a subliniat același lucru, am discutat ideea unui mecanism menit a asigura că se poate interveni ferm pe viitor. Și ar mai fi câteva chestiuni de detaliu Președintele Curții a făcut un comentariu spunând că Comisia ar trebui să stabilească o poziție bugetară pe termen lung prin fluxul de numerar. Uh, ne-ați putea spune mai mult, nu știu ce, ce aveți în vedere, însă mi închipui că e ceva foarte, foarte greu de realizat, deși de aceea aș dori informații suplimentare. Salut uh, previziunea uh, făcută de președintele Curții de Conturi cu privire la performanță. Sperăm că performanța pe viitor se va îmbunătăți. Dorim ca aceasta să se îmbunătățească pe viitor și dacă ne uităm la regulamentele privind programele viitoare, s-au făcut deja propuneri de proiecții și estimări bazate pe criterii de performanță, condiționalități, concentrare tematică mai mare la fondurile regionale, de exemplu. Sigur, întrebarea mea pentru comisie în acest context este dacă în momentul în care facem previziuni pe performanță vom putea măsura concret performanța programelor ulterioare, pentru că acest lucru ar fi esențial. Și un comentariu final este acela că sunt de acord cu domnul președinte al Curții de Corturi în încheierea prezentării domniei sale a spus că e esențial să lucrăm împreună. În ceea ce privește grupul nostru, noi vrem să lucrăm cu toată lumea în încercarea de a ne asigura pe viitor că rata erorilor din bugetul european scade și că putem folosi acest buget mai eficient pe viitor. Mulțumim foarte mult, Derek Orban. Următoarea vorbitoare, Inge Gresle, după aceea Ian Mulder. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. A fost un raport amplu, iar capitolul 1 chiar uh, mi s-a părut a fi foarte binevenit, dar uh, anumite probleme de principiu totuși trebuie să le discutăm, mai ales cum se produce această rată de eroare. Eu am impresia că exista deja un uh, audit aici, dar uh, mi se pare că până la urmă persoana auditată sau structura auditată a reușit să-l înduplece pe auditor. Uh, există o rată ridicată de eroare, 5% în 50% în ce privește fondurile structurale într-o țară, eu cred că trebuie să ni se furnizeze explicații mai uh, convingătoare. Eu cred că Trebuie să stabilim o limită în ce privește rata erorilor care să uh, nu poată fi depășită, pentru că de ani de zile constatăm că apar probleme și de altfel raportorul uh, a și menționat această situație. Iar în ce privește uh, interesele financiare ale Uniunii Europene, eu cred că ele nu sunt bine protejate dacă din bugetul unui stat membru primim eh, bani pe care nu putem să îi eh, transmitem mai departe altora. Trebuie să ne gândim până la urmă că eh, un euro este la fel de valabil din bugetul european, ca și un euro din bugetul statelor uh, naționale. Și uh, ca atare uh, nu este satisfăcător pentru mine răspunsul statelor membre care la un moment dat reacționează în felul următor. Zic, bun, erorile încercăm să le acoperim din bugetul propriu astfel încât să nu fie grevat bugetul european. Nu este o soluție. Toți sunt bani care de fapt nu au fost bine administrați administrați. Și eu cred că și uh, Comisia trebuie în legătură cu uh, toate problemele pe care le constată în statele membre să elaboreze până la urmă un sistem de monitorizare. Constatăm că există multe conflicte de interese în statele membre. Nu vor să recunoască uneori că au comis erori eu cred că trebuie să luăm măsurile necesare pentru ca acolo unde statele membre constată ele însele o eroare, să poată totuși să opereze și cu bani europeni. Dar uh, asta cui îi folosește până la urmă și domnule uh, uh, președinte al Curții de Conturi, aș vrea din acest punct de vedere să primesc explicații din partea dumneavoastră. Sunt puțin decepționată pentru că pentru al treilea an consecutiv avem o creștere a ratei erorilor și dumneavoastră în modul în care eh, menționați acest fenomen parcă eh, acceptați ca pe un eh, dat care nu poate fi modificat. Eu cred că din trebuie să analizăm și modul în care administrațiile din statele membre acționează, care este impactul crizei, uh, pentru că, uh, de fapt, uh, ar fi nevoie de o mai mare precauție în ce privește cheltuirea banilor europeni și banilor publici noi uneori constatăm că nu ne ajung banii pentru plățile care trebuie să fie efectuate. Președintele Ian Mulder, următorul vorbitor, după aceea Bart Stas. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc președintelui Curții de Conturi pentru raportul prezentat. E aceeași poveste de fiecare dată. Speram că, în calitatea mea de parlamentar, o să apuc măcar o dată să aud un raport pozitiv, însă asta e o speranță deșartă. Și asta mă dezamăgește profund. Mai tare mă dezamăgește faptul că cifrele sunt mai rele decât în anul anterior. Rata erorilor a crescut și dacă mă uit la agricultură, de exemplu, unde undeva la un moment dat aveam sub 2%, acum avem 3,8% rata erorilor. Cel puțin asta văd în raport. Și am văzut raportul doar în această dimineață, pentru prima dată. De ce a crescut rata erorilor la agricultură de, de ce s-a dublat aproape în 2 ani? Dezvoltare regională, dezvoltare rurală, politici regionale, mult prea mare rata erorilor și, încă o dată, statele membre sunt în principal responsabile. E vorba de gestionarea de acolo, mare parte a vinei cade pe umerii lor. Și încă o dată subliniez faptul că trebuie să ducem lucrurile mai departe, să insistăm să avem declarații din partea statelor membre. Îmi aduc aminte că într-o zi președintele Comisiei, atunci când și-a preluat funcția, vremurile erau tulburi și a spus că în cinci ani o să avem o rată pozitivă. O evoluție pozitivă nu știu la ce an, 5 ani s-a referit, dar a trecut 9 ani de atunci. Ar fi interesant să-l mai auzim odată pe domnul Barroso și să ne spună de ce era așa de optimist acum 9 ani. Ce putem spune? Cred că am fost în fiecare an am oferit descărcarea de gestiune comisiei, de 19 ani încoace, și în fiecare an mi s-a promis că se va face asta, se va face asta, se va îmbunătăți aici și dincolo, și niciodată nu s-a întâmplat acest lucru. Deci, nu știu ce mai putem face. Care e șansa să avem un raport pozitiv la un moment dat? Am fost surprins de aceste modificări ale metodologiei. Nu mi-e clar de ce a fost necesară această modificare a metodologiei, pentru că n-am auzit să se plângă cineva de metodologie până acum. Probabil o să ne spuneți de ce s-a schimbat și sistemul. Dincolo de asta, în această etapă trebuie pur și simplu să studiem raportul și să vedem ce putem face. Însă, gândindu-ne la alegerile europene, acest lucru va fi greu de făcut, va fi greu să lucrăm fără o asigurare fermă că lucrurile vor fi îmbunătățite, pentru că altfel Parlamentul nu se mai poate spune că e o instituție serioasă. Ne trebuie niște garanții clare că se va face ceva. Și în final, ceva ce nu are legătură cu acest raport și care nu ține de un eșec al curții, însă trebuie să vă spun că întotdeauna am respectat Curtea Europeană de Conturi. Acest respect e pe cale să dispară, scade, nu din cauza greșelilor făcute de curte, ci din cauza Consiliului European. Au refuzat să ne dea aceste declarații ale statelor membre și au aprobat nominalizarea unui membru din Croația care a mințit clar defavorizând Parlamentul. În ceea ce mă privește, Parlamentul încă mai are un cuvânt de spus. Nu putem permite așa ceva. Sincer, sunt destul de pesimist pentru că semnele nu sunt bune. Nu știu ce putem face în prezent. Mulțumim foarte mult. Bart, ai cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește comentariul domnului Ian Mulder, nu-mi rămână decât să îmi afirm și eu sprijinul pentru această idee. Am discutat ieri seară această chestiune și, domnule Caldera, aceasta va fi o pată pe reputația instituției dumneavoastră. Sigur, nu e vina dumneavoastră, nici a colegilor dumneavoastră, ci vina este a persoanei în cauză care aparent nu știe cum funcționează Parlamentul și nu știe care sunt susceptibilitățile Parlamentului. Și sigur, vina e și a Consiliului de Ministri care a nominalizat pe acest coleg al dumneavoastră. Domnule Caldera, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru acest raport anual și să le mulțumesc tuturor membrilor Curții de Conturi, mai ales personalului direct implicat pentru că activitatea noastră este cu adevărat remarcabilă, ne oferiți un volum imens de informații și, bine, ce facem noi cu aceste informații? Bine, nu ar trebui să ne apucăm să discutăm metodologia, n-are rost. Și nu acesta e mesajul pe care vrem să-l dăm uh, societății în general, nu aceasta e dezbaterea pe care vrem să o avem. Însă sunt o serie de chestiuni pe care aș vrea să ne concentrăm. Cifre importante pe care le-ați trimis. În primul rând, sigur, nu e o veste nouă, dar e important să spunem lucrurilor pe nume aici. Politica regională, agricultură, energie, asta înseamnă 42% din rata de eroare totală. Curtea de conturi ne spune că 25% din cheltuielile, din erorile de la agricultură ar fi putut fi eliminate de statele membre. Pentru pescuit 18%, pentru politica regională 56% și în majoritatea cazurilor statele membre aveau informațiile necesare pentru a putea interveni. 6% pentru ocupare, 7% din cazurile identificate, existau informații care ar fi permis statelor membre să ia măsuri. Deci pe ansamblu 90% din erorile identificate ar fi putut dispare așa și de asemenea s-a spus că nu e vorba în principal de fraudă, ci pur și simplu de erori comisie. Dar în majoritatea cazurilor statele membre aveau informațiile necesare pentru a putea elimina aceste deficiențe. E o cifră importantă. Domnul raportor, domnul Piper, a subliniat același lucru și a făcut o comparație între aceasta și infracțiunile comise de șoferi. De exemplu, când treci pe roșu, asta înseamnă peste tot că îți pierzi permisul. Însă, în acest caz, cum spunea și dânsul, e chiar mai grav. În documentul rezumativ pe care ni l-ați dat, la pagina 11, se vorbește de corecțiile financiare și acolo spuneți că statele membre, în majoritatea cazurilor, sunt de acord cu aceste corecții financiare. Însă, după aceea, citesc în engleză, acele sume se realocă altor domenii în același stat membru. Deci, practic, e un fel de acord. Se ajunge la un acord prin corecția financiară și banii care nu mai pot să fie cheltuiți din cauza erorilor registrate rămân totuși în statul membru respectiv și sunt folosiți pentru un alt scop. Dacă plătești o amendă pentru că ai trecut pe roșu nu ți se permite să te duci la supermarket să cheltuiești banii aceia cumpărându-ți altceva. O astfel de măsură n-ar avea niciun sens. Ce putem face? Două lucruri. Pentru comisie, știm că un număr limitat de state sunt responsabile pentru majoritatea acestor erori. Raportorul a fost foarte clar în acest sens. Domnule comisar, trebuie să formulați un plan. Începem un nou exercițiu financiar 2014-2020 Trebuie să aveți un plan vizând aceste state membre. Și după cum spuneam, 91% din cazul statele membre știau că lucrurile nu merg bine, dar foarte puține și foarte puține nu au măsuri de control, nu efectuează aceste uh, uh, uh, măsuri de control. Trebuie să aveți un plan pentru a trata cu aceste state membre, pentru că acestea trebuie să ia măsuri. Se pot eventual suspenda plățile, se putea renunța la sistemul de realocare a fondurilor în cadrul aceluiași stat membru. Am văzut în Grecia, în sectorul agricol, nu le-am dat banii ani de zile și s-au făcut îmbunătățiri. Deci trebuie să formulați un plan. Și asta ar fi o precondiție pentru descărcarea de gestiune. Apoi, această descărcare de gestiune trebuie să fie folosită pentru a genera un plan de măsuri. Curtea de conturi a făcut un astfel de apel la, la luarea de măsuri. Am mai auzit astfel de solicitări și în trecut, dar ne trebuie un plan general. Un plan elaborat împreună cu Parlamentul, cu Comisia, dar și cu Consiliul. Apoi, tot în ceea ce privește procedura de descărcare, de gestiune, vedem că la Consiliul de Ministri această procedură nu e luată în serios. Toată lumea uh, uh, uh protejează pe, pe ceilalți. Trebuie să fie serioși, trebuie să spunem Consiliului, luați în serios această procedură de descărcare de gestiune, nu vă mai acoperiți unul pe celălalt și împreună cu raportorul și cu raportorul din umbră, cu această comisie, tot Parlamentul, haideți să formulăm un plan de măsuri general uh, care să se refere la toate aceste chestiuni sensibile identificate de Curtea de Conturi în ultimii 19 ani. Trebuie să rezumăm aceste probleme și să formulăm un plan concret de măsuri pentru a ne asigura că aceste 91% dintre erori, cazuri în care statele membre ar fi putut interveni, deci măcar cel puțin acestea, să fie eliminate. Asta e cea mai importantă sarcină care ne revine în următoarele luni. Aceasta e problema pe care trebuie să o rezolvăm. Vă mulțumesc. Mulțumesc din partea grupului ECR, doamna Andreasen, domn, după aceea domnul Zandefer. ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să întreb reprezentantul Curții de Conturi Europene dacă este de acord cu justificarea pe care o dă Comisia privind majorarea la 4,8% a ratei erorilor. Se spune că este cauzată de metoda de eșantionare a Curții de Conturi, dar în raport se spune că Curtea de Conturi recunoaște faptul că 0,3% ar putea fi cauzate de schimbarea metodei de eșantionare. Mai există vreo legătură cu creșterea ratei erorilor? Aș dori să-mi răspundă Curtea de Conturi. La începutul raportului se spune că erorile care au fost depistate nu sunt cazuri de fraudă. La mine în țară, dacă nu respecte regulile achizițiilor sau dacă soliciți fonduri pentru proiecte neeligibile și apoi încerci să ceri rambursarea unor costuri neeligibile, acestea sunt cazuri de fraudă și poți fi dat în judecată. Care este definiția pe care o folosește Curtea de Conturi, definiția fraudei? În ultimii cinci ani, Comisia a dat vina pe statele membre pentru erori, dar există rate ale erorilor semnificative în uh, zone unde Comisia gestionează direct situația. Ar putea să ne explice Comisia de ce se întâmplă așa ceva? De ce există o rată a er-, erorilor atât de ridicată în aceste domenii? Rata uh, erorilor este 4,8%, dar Curtea de Conturi arată că în unele domenii 60% dintre eșantioanele culese sunt afectate de uh, rata erorilor, de erori. Acest lucru ne poate face să credem, ne poate acest lucru poate face să credem că doar 4,1% reprezintă rata erorilor, fiindcă în organizații normale, în momentul în care există 60% a eșantioanelor conțin uh, nereguli, trebuie extinsă sfera de eșantionare, iar curtea de conturi nu cred că are timpul să facă așa ceva, dar acest lucru afectează rata erorilor finală, în ceea ce privește cheltuielile generale ale bugetului european. În ceea ce privește corecțiile financiare, mă îngrijorează faptul că la pagina 20 a raportului se spune că a existat o corecție care trebuia să fie uh, plătită de Spania, dar uh, i s-a cerut uh, pur și simplu Spaniei să uh, elaboreze rapoarte de corecție în loc să, uh, să efectueze corecția. După mine, nu, nu asta înseamnă corecție financiară. Dacă nu obținem bani într-un fel, îi luăm într-un alt fel. Apoi, în ceea ce privește majorarea de prefinanțare, se face referire la acest aspect care este extrem de important. Bilanțul contabil arată că uh, Prefinanțarea reprezintă la ora actuală 57 de miliarde de euro, ceea ce înseamnă 40% din buget. O sumă enormă care nu este, uh, care nu este, despre care nu știm cum s-a cheltuit, cum a fost cheltuită, care, este, care se prezintă în buget ca active. Curtea de conduri spune că prefinanțarea care uh, crește nu face decât să sporească riscul er- erorilor. Ce are de gând Comisia? Trebuie să înțelegem că Parlamentul și Comisia solicită majorarea bugetului. Și avem o problemă cu fluxul de numerar și sumele plăților pe care trebuie să le efectueze Comisia. Deci, ce părere aveți despre prefinanțare? Curtea de conturi solicită un flux de numerar uh, adecvat. Eu la Comisia pentru Buget am spus deja, eu nu vreau să dau comisii mai mulți bani. Și nici în ultimii cinci ani nu am vrut. Ce are de spus comisia? Colegii mei au spus că doresc un plan de acțiune și că trebuie să găsim o soluție. acum, aproape de finalul mandatului meu, vreau să vă spun că singura soluție, după mine, ar fi ca Parlamentul să nu acorde descărcarea de gestiune comisiei, fiindcă este răspunderea comisiei să se asigure că banul contribuabilului este cheltuit cum trebuie. Vă mulțumesc! Äh, mulțumesc. Pe ultimul vorbitor, domnul Zendergaard. Uh, øh, Tak, formand, øh, og øh, tak til... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult curții de conturi. Acest document este extrem de interesant. Dar nu l-am primit decât ieri după amiază, după amiază și este un document destul de voluminos. Dar în momentul în care îl răsfoim, ne dăm seama că partea cea mai, cea mai șocantă, fiindcă multe lucruri reprezintă un deja vu, deci, partea cea mai șocantă, cum spuneam, este un rezumat undeva în document unde se spune că există gestionare mixtă și în care se spune că statele membre aveau destule informații pentru a corecta erorile. Această informație este absolut uluitoare. Să lăsăm deoparte faptul că, că unele țări se prăbușesc pur și simplu sub privirile noastre, majoritatea statelor membre au posibilitatea de a gestiona aceste pro- programe, aceste probleme și ar, ar fi putut să depisteze aceste erori și să le corecteze, dar nu au făcut acest lucru. Așa stând lucrurile, trebuie, ar trebui poate să discutăm de ce s-a, de ce s-a întâmplat așa. Sunt uh, unele cazuri de fraudă în trecut erau concrete. Acum uh, avem exemple de, uh, de asistență agricolă pentru păduri sau pentru zone muntoase. Vreau să vă întreb dacă există exemple unde a considerat Curtea de Conturi că este necesar să facă apel la OLAF. Fiindcă Curtea de Conturi avea impresia că nu este vorba doar de aplicare nepotrivită a unor reguli sau lipsa de resurse administrative și așa mai departe, ci că în acest caz, ci că într-un anume caz, se încălcaseră regulile în uh, obținerea subvențiilor și asta, este, asta înseamnă fraudă. Fraudă la bugetul european. Și asta este de competența Olafului. Înțeleg foarte bine că Curtea de Conturi nu poate soluționa cazurile de fraudă, dar vreau să vă întreb dacă sunt exemple de fraudă. Vreodată a cerut uh, asistența Olafului Curtea de Conturi, fiindcă existau suspiciuni de fraudă grave? Ni s-a dat o listă lungă de exemple. Iar Curtea de Conturi uh, presupune că aceste erori au fost făcute, uh, nu au fost uh, făcute în cunoștință de cauză. A spus la un moment dat că 38% din tranzacțiile auditate conțin erori, mai mari sau mai mici. Unele ar putea fi eh, erori eh, foarte mici eh, în ce privește datele care nu au implicații asupra sumelor de bani. Dar aș vrea să-mi spună reprezentantul Curții de Conturi dacă consideră că 38% reprezintă o cifră exactă. Se bazează pe metoda de testare. Dar dacă ne uităm la, la aceleași tranzacții, vreau să vă întreb dacă aveți, dacă sunteți de părere, adică eu asta cred că 2 din, că 2 din 5 conține erori. Există vreo explicație pentru această rata erorii extraordinare în eșantioanele monitorizate. Apoi, Curtea de Conturi ne poate explica de ce ne îndreptăm într-o direcție greșită. Rata erorii, iată, crește. Fiindcă s-au spus uh, multe lucruri pertinente, dar acestea, pe acestea le cunoaștem. Deja vu, deja vu peste tot după părerea mea, singura explicație este că s-a întâmplat ceva extraordinar. Aveți elemente noi, argumente noi, aveți informații noi care ar putea justifica această tendință negativă. Fiindcă asta e problema, tendința, tendința e problema. Nu e vorba doar de anul acesta, e vorba de anul trecut și de anul dinainte. Realitatea este că ne-am întors din nou în 2008. Avem uh, aceeași rata erorii ca în 2008. Și acela era an electoral. Iar noi le-am spus alegătorilor că o să, o să soluționăm situația. Mi-am amintesc de domnul Șemeta în 2010, care în numele comisiei a declarat că se bucură foarte mult că s-a redus rata erorii atunci. Și a considerat că comisia a făcut o treabă foarte bună. Și iată, acum ne-am întors la situația din 2008 și suntem iarăși în prag electoral. Iar asta este problema. Nu e vorba de situații individuale. Äh, Mulțumesc, Søren Söndergaard. În încheiere acestei runde, domnul Ehrenhauser, după aceea va exista și o altă rundă de intervenții. Nu vreau să uh, mă repet, dar în ce privește recuperarea unor fonduri, la pagina 11 a sintezei, în versiunea germană, se spune că este vorba de 678 de milioane de euro care în anul 2012 a putut să fie recuperată, dar nu este foarte clar uh, cum eu cred că acești bani care ar putea să fie recuperați sau care ar fi trebuit să fie recuperați nu sunt uh, sume identice. Deci, de fapt, în acest an câți bani ar fi trebuit să fie recuperați și există încă uh, cifre în legătură cu o sumă care nu a fost evaluată, care rămâne deschisă? Președintele, mulțumesc foarte mult și rog acum pe președintele Caldera și după aceea pe comisarul Șemeta să răspundă la întrebări. După aceea vom mai avea o altă rundă de întrebări. Mai am patru colegi pe lista de vorbitori. Poate că reușim să rezolvăm uh, problemele legate de timpul intervențiilor. Mulțumesc, domnule președinte. O să fac tot posibilul pentru a răspunde întrebărilor adresate în număr mare. Vreau să vă mulțumesc pentru acestea și pentru observațiile făcute. O să încerc să răspund în ordine. Și uneori o să încerc să răspund mai multor întrebări în același timp, fiindcă unele sunt recurente. Domnule Piper, ați cerut uh, curții să efectueze audite pe, auditări pe uh, țări, pe anumite țări, pentru anumite țări. Am mai discutat acest lucru. Dar, uh, dar nu avem structurile necesare pentru a face audit pentru fiecare țară. Bineînțeles, curtea poate audita anumite domenii unde sunt anumite probleme și am făcut acest lucru până acum pentru anumite țări. Uh, curtea poate considera uh, și dat fiind resursele pe care le are la dispoziție, că acest lucru este necesar. Din păcate, nu vă împărtășesc uh, dezamăgirea în ceea ce privește rezumatul declarației, declarației de declarații de conformitate vreau să vă spun că aceste, această formulare este ca anul trecut, poate mai puțin vizibilă. Încercăm să îmbunătățim uh, situația pentru anul viitor pentru a răspunde îngrijorările dumneavoastră. Acum, domnule Vogan, ați întrebat despre corecții financiare, despre recuperarea acestora. Cred că nu sunteți singurul care a adresat această, această întrebare. Și o să încerc să răspund uh, tuturor întrebărilor împreună. Este un subiect complex. În momentul în care interpretăm cifrele și încercăm să uh, le uh, folosim, trebuie să fim foarte atenți, fiindcă există tentația de a spune că cifrele prezentate de comisie la nivelul recuperării corecțiilor financiare uh, în raportul privind protecția bugetului european compensează estimările uh, curții de conturi în rapoartele sale. Iar, uh, după părerea mea, aceasta nu este interpretarea bună. Perspectivele sunt diferite și complementare. Comisia Europeană uh, încearcă să protejeze bugetul european și uh, Curtea de Conturi trebuie să întocmească un raport privind rata erorilor iar faptul că majoritatea corecțiilor identificate și raportate de comisie se referă la um, perioada între 94 și 2006. Iar anul acesta raportăm privind 2012, nu putem face o comparație. Fiindcă dacă ne referim la rata erorii din acea perioadă, ne dăm seama că acestea sunt mult mai ridicate decât astăzi. Tendința din 2006, nu mergem mai înainte, tendința este descendentă. Acum a crescut în ultimii ani, e adevărat, dar dacă privim uh, perspectiva mai largă, comparația nu stă în picioare, fiindcă uh, în această perioadă ratele erorilor identificate de curte erau mai ridicate. Efortul comisiei sunt uh, binevenite și trebuie încurajate. Dar uh, impunerea corecțiilor financiare nu înseamnă că erorile au fost compensate, au fost corectate, au dispărut. Și ați, vorbit despre acest lucru în intervenția dumneavoastră. Dacă nu există efect net, bineînțeles, erorile persistă. Iar în, în asta aici este vorba despre protecția bugetului și erorile trebuie eliminate. Dacă, dacă statul membru recuperează de la beneficiar, fie o fermier sau un gestionar de proiect, corecția financiară este transferul de fonduri de la un beneficiar către altul. Iar la sfârșit, la urma urmelor, cine plătește? Eu cred că contribuabilii plătesc până la urmă, fiindcă se protejează bugetul european, da, dar până la urmă cineva scoate bani din buzunar. Putem, deci, proteja bugetul Uniunii Europene, e adevărat, dar nu eliminăm erorile. Corecțiile nu uh, se, nu-și fac efectul simțit imediat. Am vorbit despre corecția financiară în Spania. De câți ani a fost nevoie pentru a fi finalizat acesta și la ce perioadă se referă? E pro- perioada de programare anterioară, nu cea actuală și a durat foarte mult până s-a materializat. Corecțiile financiare, în general, oferă doar uh, o imagine parțială. Ne oferă. Ni se, ni se arată care sunt eforturile făcute de comisie pentru a corecta plățile neadecvate. Dar Imaginea generală este oferită de activitatea curții care care analizează modul în care a fost folosit uh, bugetul european. Și ce pot să vă spun despre anul 2012? Și aici vorbim despre erori și fraude. Erorile nu înseamnă fraudă. Auditul curții nu are ca scop depistarea fraudei. Frauda reprezintă o acțiune voluntară voită de înșelăciune pentru a obține un profit. Iar erorile nu sunt definite în acest fel. Dar dacă avem suspiciuni de fraudă, bineînțeles că, că transmitem aceste informații organismului competent în Uniunea Europeană. În unele cazuri, în unele cazuri, în 2012, am Uh, am transmis informațiile Olafului care va lua măsurile necesare. Dar nereguli înseamnă că banii au fost au fost uh, plătiți fără a fi respectate regulile în vigoare. Și așa cum am spus, fără a se respecta dorințele Parlamentului și Consiliului care au fost exprimate în momentul în care s-au alocat fondurile respective. În ceea ce privește ce putem face noi, în ceea ce privește fluxul de capital, fluxul de numerar, Comisia consideră că se oferă deja informațiile în bilanț, bilanțul contabil, în ceea ce privește angajamentele, plățile restante, prefinanțarea ceea ce, ne, ceea ce permite să desfășoare activitatea cum trebuie aici. Nevoile de uh, rambursare viitoare înregistrate deja în bilanț reprezintă baza pe care se poate baza Comisia în ceea ce privește preconizările cu privire la fluxul de numerar. Dar problemele, problema apare în momentul uh, în care vorbim despre raluri. Avem aceste informații deja în documentul Comisiei, iar Curtea de Conturi arată foarte clar care este situația. Anual, ralurile cresc. Dacă ne uităm la decalajul între perioada 2007-2013 între angajamente și plăți, vedem că uh, decalajul inițial de 50 de uh, miliarde a crescut, uh, s-a dublat. Avem acum un decalaj de 100 de miliarde sumele prevăzute la fiecare buget pe această perioadă, în ceea ce privește angajamentele de plăți, nu a făcut decât să agraveze acest decalaj, ceea ce înrăutățește problema și reprezintă o presiune excesivă suplimentară asupra bugetului european. Înțeleg ce spune domnul Mute, înțeleg dezamăgirea și am luat notă de observațiile sale privind uh, curtea de conturi. Nu o să discut astăzi acest lucru, fiindcă suntem aici pentru a discuta raportul anual, dar iau notă de îngrijorările, îngrijorările și observațiile dumneavoastră. Aș dori să răspund spunând că majorările privind rata erorii sunt generale. Ați eh, văzut că a crescut rata erorii la pilonul 1 agricultură. Cred că se poate uh, aprofunda această situație aici uh, pentru a identifica care este cauza problemelor. Curtea consideră că sistemul uh, care ar trebui să asigure minimalizarea riscului erorilor nu funcționează cum ar trebui și trebuie să vedem ce nu funcționează cum trebuie. Sistemul de identificare a, parte, a parcelelor uh, este, pune probleme în unele state membre și există unele rezerve din partea uh, directorului general aici. S-ar putea explica aici o parte a majorării ratei erorilor, dar nu total. Chiar dacă am fost de acord să nu avem o discuție privind metodologia astăzi, vreau să vă spun încă o dată faptul că Curtea de Conturi nu și-a schimbat metodologia. Nu a făcut decât să o actualizeze în conformitate cu evoluțiile sistemului contabil. Uh, conturile sunt prezentate ca pe angajamente, deci tranzacțiile trebuie, să reprezinte realitatea subiacentă. Iar în uh, în ceea ce este politicile interne și politica externă, nu a fost așa. Vă putem uh, asigura că, vom, uh, că va exista compatibilitate la nivel politicilor pe viitor și pe viitor vom uh, asigura și o mai bună comparabilitate, așa cum a solicitat. Curtea nu își schimbă metodologia anual sau la 2 ani sau la 3 ani. Curtea de conturi are obligația de a, de a respecta standardele internaționale privind auditul. Noi trebuie să asigurăm independența a instituției noastre pe baza acestor standarde. Iar dacă standardele au nevoie de îmbunătățire, bineînțeles, trebuie să oglindim acest lucru în modul în care desfășurăm auditul orice actualizare a metodologiei noastre a fost discutată cu comisia dumneavoastră, cu Consiliul și cu comisie și nu uh, s-a întâmplat niciodată peste noapte. Întrebarea adresată de doamna Gresler cu privire la problemele cu privire la rata dobânzii, inexactitudinile, e vorba de acestea, rezultatele auditului se bazează pe auditul desfășurat în conformitate cu standardele profesionale din Uniunea Europeană. Regulamentul financiar uh, actualizat de curând, dumneavoastră ați jucat un rol activ uh, în acest uh, dosar, prevede o procedură uh, specială între curte și entitatea auditată, care poate oferi noi dovezi. Iar curtea are datoria, odată ce noile dovezi sunt justificabile, să ține cont de acestea Și se întâmplă că uneori autoritățile naționale sau chiar Comisia Europeană oferă dovezi noi în cadrul acestei proceduri de care ținem cont. Nu există negocieri cu entitatea auditată, iar uh, elementele care sunt considerate în regulament, în, în, în, nereguli sau erori nu au fost uh, determinante pentru uh, și nu au fost uh, luate în considerare la stabilirea ratei erorilor, sunt acum avute în vedere. Fără, fără nicio negociere uh, intensivă, cum a spus dumneavoastră. Cred că se încearcă să se țină cont de toate dovezile suplimentare oferite de entitățile auditate. Aceasta este regula pe care o aplicăm noi în conformitate cu standardele profesiei. Și în cele din urmă aș dori să spun câte ceva cu privire la privire la întrebarea adresată de domnul Andreasen. Majorarea ratei erorilor uh, este cauzată de uh, schimbarea metodei de eșantionare. Doar o treime a majorării ratei erorilor, 0,3%, așa cum am spus deja din capul locului. Eu consider că majorarea, restul majorării cauzate, eh, adică doar acest, acest procent este cauzat de schimbarea metodologiei. Dacă vrem să comparăm 2011 cu 2012, fără schimbarea metodologiei, eh, majorarea este 3,9% până la 4,5%. Doamna de regală, Ați uh, vorbit despre estimarea ratei erorii și frecvența erorilor. După cum am spus și noastre, frecvența în eșantioanele noastre care sunt limitate reprezintă numărul de cazuri depistate ca fiind de regulă de către Curtea de Conturi. Nu, este, nu sunt extrapolate. Sunt extrapolate cazurile pe care le-am constatat ce reprezintă cazuri grave de erori, iar acestea sunt cere pe baza cărora am extrapolat în ceea ce privește stabilirea ratei erorii lor. Relevanța acestei informații în ceea ce privește frecvența erorilor este importantă pentru identificarea zonelor care sunt cele mai expuse riscului. Iar dacă ne uităm la gestionarea partajată, la politicile regionale, la dezvoltare rurală, ne dăm seama despre ce vorbim, dar nu o să amestec aici lucrurile, fiindcă sunt diferite. Dacă, am, dacă nu am răspuns unor întrebări, o să o fac în scris, dar deocamdată o să mă opresc aici, domnule președinte. Și sunt gata să vă răspund altor întrebări pe care le aveți. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am discutat cu domnul comisar Șemeta care mai poate rămâne puțin alături de noi și vă propun deci ca cei patru membri care uh, sunt pe lista vorbitorilor să ia cuvântul acum timp de un minut pentru a putea uh, să ne răspundă și domnul uh, Caldera dacă dorește. Aia la Sander. Mr. Epping and Mr. Garfunkel finished. Mulțumesc, domnule președinte. Este puțin frustrant să dispui doar de un minut. În principiu, vroiam să fac câteva observații în legătură cu punctele de vedere ale domnului Piper. Nu sunt de acord cu toate cele menționate de el. Există o modificare în metodologie, domnul Caldera a spus acest lucru foarte limpede în uh, raportul pe acest an demonstrează că și testele făcute um, sunt legate de modificările care au fost operate în metodologie și trebuie să ținem seama de acest lucru pentru că o simplificare poate că nu reflectă neapărat realitatea. Sigur că există amănunte care sunt importante. Exemplele care au fost date în ce privește administrarea fondului social și exemplul legat de Spania demonstrează că, de fapt, în ultimii ani au fost operate modificări, că s-a ținut seama și de contextul social, a crescut șomajul, există o supraveghere a țării de către troică Ehm, sigur că ehm, a apărut criza în anul 2008, care a creat probleme suplimentare, mai ales acolo unde a existat o prea ehm, mică flexibilitate și Șementa se întreabă dacă s-a ținut seama de acest context social, pentru că a existat, sigur, o adaptare a fondului social la contextul crizei, dar dacă Vedem uh, totuși cât de mult a crescut șomajul, că nu există locuri de muncă, trebuie să uh, ne dea de gândit, trebuie să ținem seama. Asta ar fi ceva legat de context. Iar în ce privește statele care greșesc mereu, Spania, Italia, Grecia. Uh, dacă domnul Piper uh, răspunde de anul 2012, rog să analizeze lucrurile mai în atenție, pentru că în ce privește protecția bugetului european și corecțiile financiare operate, întreruperea uh, plăților, în Spania situația a fost de așa natură că au existat câțiva care au păcătuit, dar pe de altă parte, uh, cred că lucrurile totuși în 2012 s-au îmbunătățit. Și de altfel au fost uh, cazuri și în Germania de uh, eroare și cred că domnul Piper ar trebui să analizeze din acest punct de vedere foarte corect lucrurile. Dar în ce privește intervenția domnului Caldera, dacă Există probleme în uh, Spania, Grecia, dar și în câteva din uh, noile state membre ale Uniunii Europene în ce privește administrarea uh, fondului de coeziune socială și de dezvoltare rurală. Dacă o țară are o rată de erori de uh, 3% și altă țară o rată de erori de 5%. Trebuie să ne gândim și care au fost sumele de care a beneficiat fiecare țară, pentru că în felul acesta procentajul poate că are o altă interpretare. Mulțumesc! Mulțumesc! Și au fost, de fapt, trei minute, nu 1. Domnul Calfin, următoarea intervenție. Mulțumesc, domnule președinte. Deci eu am două minute mai puțin la dispoziție eh, pentru a compensa lucrurile. Nu. Nu voi încerca să am o intervenție scurtă. Sigur că după ce eh, cunoaștem raportul Curții de Conturi, va trebui să analizăm lucrurile mai în amănunt. Îi mulțumesc domnului Cadera pentru această prezentare foarte clară. Înainte de a lua însă decizii, trebuie să uh, analizăm lucrurile foarte clar și cred că trebuie să ne punem unele întrebări în ce privește modificarea metodologiei, pentru că problema nu constă în schimbare uh, în sine. Și ceea ce nu este clar în clipa de față, este vorba doar despre uh, plățile efectuate în avans, este vorba despre probleme care afectează activitatea uh, în domeniul cercetării. Uh, în ce privește aceste plăți, care este de fapt analiza concretă? în ce privește programele cele mai importante ale Uniunii Europene. În al doilea rând, ați spus că este vorba despre erorile comise de către instituțiile europene, că ele ar fi cuantificabile. Iarăși v-aș întreba care este impactul asupra fiecărui domeniu în parte în ce privește controlele pe care le-ați efectuat, pentru că noi avem încă probleme să înțelegem această metodologie diferită care se aplică și în al doilea rând ne-ați prezentat Uh, situații legate de recomandările anterioare și de rezultate, dar ceea ce constat eu este că măsurile care au fost luate în urma recomandărilor curții de conturi totuși nu rezolvă toate problemele, de aceea poate ar fi nevoie de o analiză mai aprofundată de ce s-au făcut recomandări care până la urmă nu au dus la rezultatele scontate, ci mai degrabă la o creștere a ratei erorilor. Și ceea ce iarăși nu mi este foarte clar Ați vorbit de, de creditele de angajament pentru, analizate pe o perioadă de peste 2 ani. Dar eu cred că pentru următoarea perioadă financiară există iarăși o abordare orientată spre uh, cheltuieli și eu cred că până în anul 2020 va trebui să avem analize. Dacă spuneați că a existat o creștere a erorilor de la 3,8%, ea afectează 6,7 miliarde de euro. Este vorba de toate proiectele care vor fi afectate în felul acesta sau există diferențe între rata erorilor eh, la diferitele proiecte. Și, de asemenea, cred că ar fi foarte util pentru Parlament să aflăm dacă s-ar putea face o comparație cu fostul cadru financiar multianual, pentru că trebuie să ne gândim care este schema uh, investițiilor făcute, a cheltuielilor făcute în uh, aceste perioade. Pentru că noi începem de la uh, o rată a eroilor care inițial a fost de 7,3%, după aceea a scăzut la 3,8% și acum crește din nou. Trebuie să vedem dacă aplicăm același model de control până la urmă sau nu. Mulțumesc foarte mult și ultima intervenție în această rundă, domnul Epping. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să stabilesc uh, un record în ce privește uh, conciziunea intervenției. Am ascultat pe domnul Muldor în legătură cu declarația de asigurare privind validitatea conturilor. În octombrie 2004 s-a întâmplat acest lucru la solicitarea Comisiei și eu mm, uh, am făcut parte din cabinetul care trebuia să se ocupe și a existat într-adevăr 7,3% rata erorilor în anul 2006. Îmi amintesc foarte bine și de fapt problema era legată de natura construcției bugetului pentru că era vorba despre uh, o uh, încercare de a modifica micromanagementul în Europa prin intermediul bugetului. Și uh, noi am constatat la un moment dat că aceste erori apăreau într-o manieră automată. Era un fel de moară care măcina proiectele și de fapt, din, de fapt doar opt indicatori puteau într-adevăr să fie sugestivi din 52. Și în felul acesta nu poți administra bine un buget. Acum constatăm că din nou crește rata erorilor. Eu îl sprijin pe uh, raportorul nostru care ne propune un sistem de sancționare, dar trebuie să ne facem și mea culpa, pentru că suntem membri ai uh, Comisiei de Control Bugetar și uh, există solicitări tot mai mari de credite de uh, mărire a bugetului. Se fac uh, mereu uh, asigurări, uh, promisiuni și după aceea constați că lucrurile sunt interconectate într-o manieră deficitară care creează probleme. După aceea vine Curtea de Conturi care spune că este vorba de probleme a um, instituțiilor europene. Eu doresc să mulțumesc totuși Curții de Conturi pentru activitatea foarte bună desfășurată. Acest check, reality check este esențial și sigur că uh, întotdeauna uh, e loc de mai bine, dar uh, noi trebuie să respectăm activitatea desfășurată. Stimate colegi, estimați colegi, la ora 11, domnul președinte al Curții de Conturi trebuie să ne părăsească, va avea o intervenție finală foarte scurtă. Îmi cer scuze, dar uh, răspunsurile mele vor fi foarte concise. Dacă vreți, vă voi furniza răspunsuri scrise. Voi uh, profita uh, de prezența colaboratorilor mei și, de asemenea, vor exista audieri în cadrul cărora noi vom putea să aprofundăm lucrurile. Câteva observații observații foarte concise. Dacă doriți o comparație cu fostul cadru financiar multianual, Sigur că există cifre la dispoziția noastră, putem face această comparație, dar eu cred că lucrul cel mai important și mesajul cel mai important pe care putem să-l transmitem pentru anul 2012 este nu vă uitați înapoi, uitați-vă înainte pentru că acum avem o nouă perioadă uh, de uh, planificare și uh, trebuie să ne gândim la noile priorități asupra cărora trebuie să ne concentrăm. Este nevoie de obiective clare, indicatori de performanță care să fie adecvați și în felul acesta va trebui să operăm de la bun început într-o manieră realistă. Deci uh, va trebui să uh, dispunem de un instrumentar mai adecvat pentru a verifica modul în care ne atingem obiectivele și eu cred că Parlamentul va trebui de asemenea să aibă în vedere aceste cerințe, inclusiv în ce privește descărcarea de gestiune. Vă mulțumesc foarte mult, îmi pare rău că nu pot să rămân mai mult cu dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, domnului președinte Caldeira. Dear colleagues, uh, now our... Stimați colegi, uh, mai avem un coleg care dorește să intervină, ultimul care va avea posibilitatea să intervină, pentru că după aceea am dorit să dăm cuvântul și domnului comisar pentru a răspunde întrebărilor care i-au fost adresate de mai mult de 12 colegi. Vă mulțumesc, domnule președinte, și îmi cer scuze că am întârziat, dar am avut un raport la TRAN. Domnul președinte al Curții de Conturi a plecat, însă cu toate acestea aș dori să mulțumesc Curții pentru activitatea desfășurată. Am primit acum datele din raportul anual și sunt câteva chestiuni care mi-au atras atenția. În primul rând, Institutul European pentru Inovație și Tehnologie a primit un aviz calificat din partea curții și e vorba de calitatea inadecvată a certificatelor de audit privind această instituție. E vorba de modul în care s-au cheltuit banii din grantul acordat. Apoi, pentru Frontex se vorbește de dovezi insuficiente de audit și de incertitudinea valabilității auditării tranzacțiilor de pe 2012. De asemenea, avem o nouă agenție, Biroul European de Sprijin pentru Azil, De asemenea, e vorba de cooperarea cu Agenția Europeană a Căilor Ferate, înțelegem că ar fi cazul să simplificăm o serie de activități desfășurate de noi. Ni s-a spus că aceste agenții, în mod sistematic, ar trebui să trimită rapoarte Apoi, în ceea ce privește termenele limită un termen limită pentru întrebările puse către aceste agenții 26 noiembrie, apoi avem întâlnirea raportorilor din umbră, cred că avem o șansă să facem asta în prima săptămână din decembrie. Între 2 și 7 decembrie și apoi audieri 20-21 ianuarie doream să vă comunic aceste date. Și de asemenea aș fi vrut să vă informez că sunt o serie de agenții pe care le vom invita la aceste audieri. Coordonatorul rețelei feroviere, coordonatorul viitor, Agenția pentru Drepturile Fundamentale, și apoi celelalte două agenții menționate, care sunt acum sub lupă, Frontex și IT, și Biroul de Sprijin pentru Azil, sunt la prima descărcare de gestiune, așa că pot și ei acum să afle care este procedura. Și posibil <coughs> agenții care în trecut au avut amânări ale descărcării de gestiune sau li s-a refuzat descărcarea de gestiune, va trebui să vedem cum și-au corectat activitatea. CEPOL, Agenția de Mediu, de Siguranță Alimentară, EFSA și Agenția de Management. Posibil invitați aceste agenții. și este de ce posibil, deși acolo avem un aviz calificat, însă conform curții chestiunea s-a rezolvat, deci probabil pe ei nu o să mai invităm. Și sigur, încă o dată în acest an, comisia, în ceea ce privește foaia de parcurs, Cam asta ar fi lista lucrurilor pe care le avem noi în vedere în contextul descărcării de gestiune a agențiilor. Și încă o dată mulțumim curții pentru raportul anual. Mulțumesc, stimate colegi, stimați colegi. Am avut o dezbatere amplă în legătură cu o serie întreagă de aspecte importante, asupra cărora s-a referit și președintele Curții de Conturi, dar o mare parte din întrebări erau adresate comisiei și de aceea își da cuvântul acum domnului comisar Șemeta pentru punctul său de vedere. Mulțumesc foarte mult și aș dori să mulțumesc uh, onorațiilor membri ai Parlamentului pentru întrebările puse. În primul rând să vă mulțumesc pentru observații de caracter general. În primul rând să nu uităm că în conformitate cu raportul Curții de Conturi, mai bine de 130 de miliarde de euro au fost cheltuiți exact așa cum trebuie. Acesta e un lucru important de reliefat și de luat în calcul. În al doilea rând, nu avem comparații cu anumite state membre. Dacă situația e mai rea sau mai bună într-un stat membru sau altul, pentru că nu avem operații comparabile. Nu putem compara bugetul european cu cel din statele membre. Nu aplică statele membre aceeași metodologie și nu își evaluează nici cheltuielile la nivel național, conform unor reguli similare. Deci nu putem face comparații. Să vedem cine gestionează mai bine bugetele, Uniunea Europeană sau un stat membru, metodologie diferită. La o conferință recentă, reprezentanții Statelor Unite ne-au spus că la ei nivelul de eroare e aproximativ similar cu cel pe care îl avem noi aici, în bugetul Uniunii Europene. O altă chestiune importantă e aceea că nu vorbim de conturi. Conturile comisiei nu prezintă erori și asta de șase ani încoace. Ca într-o companie privată, dacă nu ai probleme în conturi, e clar asta, dă informații investitorilor în legătură cu activitatea firmei respective. Așa că putem fi mândri de conturile comisiei conturi care oricum sunt greu de evaluat dacă ne gândim la diversitatea operațiunilor pe care le desfășurăm. în operațiuni de cheltuieli și de colectarea veniturilor la bugetul european în același timp. Apoi, și în ceea ce privește observațiile domnului Piper, trebuie să vă spun că sunt pe deplin de acord cu abordarea dumneavoastră referitor la cele obiective pe care vreți să le aveți în vedere în cadrul procedurii de descărcare de gestiune. Suntem pe deplin dispuși să cooperăm în aceste direcții. Ceea ce privește punerea în aplicare recomandărilor din anterioara descărcare de gestiune, s-au făcut câteva recomandări care deja au fost puse în aplicare de comisie, Articolul 318, raportul care e prezentat mai devreme decât în anii anteriori, Conținutul raportului în același timp a fost îmbunătățit în mod semnificativ, însă nu intenționăm să ne oprim aici. În prezent, Comisia elaborează un sistem complex de evaluare a performanțelor care va include întregul proces de la planurile manageriale, la rapoartele anuale de activitate, la rapoartele de sinteză și, în final, la raportul de evaluare. Și asta va asigura o coerență de plină între aceste patru puncte. De asemenea, sunt de acord cu ce spuneați dumneavoastră în legătură cu nevoia de a structura metodele de măsurare a performanței într-o manieră care într-adevăr să respecte directivele europene și bugetul european. E o chestiune într-adevăr importantă și intenția noastră este evident de a face tocmai acest lucru. Apoi, s-au pus multe întrebări privind corecțiile financiare, dacă au fost aceste luate în calcul așa cum trebuie și ce putem face în viitor. În primul rând, sistemul corecțiilor financiare se aplică în prezent în conformitate cu legislația în vigoare, legislația adoptată de Parlament și de Consiliu. Și noi nu putem inventa lucruri care nu respectă legislația în vigoare. Legislația actuală ne spune clar că atunci când Comisia operează o corecție financiară și statul membru este de acord cu acea corecție financiară, fondurile pot fi refolosite pentru alte proiecte, pentru că așa spune legea. De asta e sistemul cu care trebuie să operăm. Sigur, asta nu înseamnă că nu protejăm bugetul european impunând corecții financiare. acele cheltuieli ale statului membru care prezintă erori presupun corecții financiare și ajung ca acele proiecte să fie eliminate de la finanțarea de la bugetul european. Spuneți că nu sunteți de acord cu această idee. Protejăm bugetul european, dar nu protejăm bugetele naționale cu aceste corecțiuni finan- corecții financiare, însă trebuie într-adevăr să transferăm o parte din răspundere către statele membre, către parlamentele naționale. Pentru că la rândul lor și ele trebuie să ia în calcul faptul că atunci când Comisia operează o corecție financiară pentru un stat membru și statul membru respectiv nu primește banii respectiv de la beneficiarul în cauză, atunci Parlamentul Național trebuie să analizeze situația și să rezolve problema concretă. Apoi, în ceea ce privește viitorul, știți foarte bine că legislația pentru următoarea perioadă de finanțare are în vedere corecții financiare nete Sigur, și legislația actuală prevede astfel de corecții financiare nete în anumite cazuri concrete când statul membru nu este de acord cu corecția financiară propusă și atunci Comisia impune o corecție financiară netă. Asta nu se întâmplă însă foarte des și în majoritatea cazurilor statele membre sunt de acord cu corecția financiară stabilită de noi. Însă în următoarea perioadă de programare, regulile, dacă se, se, se adoptă, așa cum avem noi în vedere, regulile vor fi mai stricte din acest punct de vedere și concret, după prezenta, după prezentarea conturilor descoperim că există neregularități în materie de cheltuirea banilor, atunci Comisia poate impune corecții financiare nete. Am ascultat cu mare atenție la observațiile, am ascultat observațiile domnului Piper, uh, care vorbea de necesitatea unui mecanism automat în astfel de cazuri. Comisia lucrează în prezent la un, act, la un proiect de act delegat și, în opinia mea, acesta ne va da posibilitatea să rezolvăm și aceste probleme pe care dumneavoastră, domnule raportor, le-ați evidențiat în intervenția dumneavoastră. Apoi, în ceea ce privește uh, uh, elevii problemă, câteva state membre din care provin majoritatea erorilor. Trebuie să vă spun practic cu toate aceste state membre, Comisia a elaborat o serie de planuri de măsuri menite a elimina aceste probleme în viitor. Uitați-vă la agricultură. Domnul Cioloș a stabilit o serie de parteneriate cu statele membre ca atare și a lucrat pe măsuri concrete tocmai pentru a elimina aceste slăbiciuni identificate în anii anteriori s-au regăsit în raportul de anul trecut al Curții de Conturi. Sigur, ca politicieni noi vrem rezultate imediate, însă să fim realiști în același timp. Măsurile luate de statele membre necesită anumită perioadă de timp, nu se vor pune în aplicare instantaneu. Rezultatele vor veni după ceva vreme, însă nu imediat, nu instantaneu. Cred însă că măsurile în curs de punere în aplicare vor duce la o scădere a ratei erorilor. Dacă vorbim concret de Spania, autoritățile spaniole, pe baza acestor planuri de măsuri, deja și-au modificat o serie de programe operaționale lucrând pe complexitatea regulilor de eligibilitate și asta răspunde și la problemele evidențiate în raportul de anul trecut. E o chestiune, iată, abordată de autoritățile naționale, în cazul de față, din Spania. Asta ne duce și la întrebarea referitoare la chestiunea concretă a cheltuielor de la fondul social și condițiile de ocupare de acolo Asta erau reguli naționale, trebuie să vă spun. Nu era o regulă impusă de comisie. Era o regulă impusă de autoritățile naționale și ele n-au respectat acea regulă. Asta e o, și o invitație adresată statelor membre de a simplifica regulile respective și, după cum spuneam în intervenția mea inițială, acele state membre care folosesc în mod proactiv oportunitățile pe care le oferim, de modele de costuri simplificate, se confruntă cu un risc scăzut de eroare în comparație cu acele state membre care folosesc reguli complexe. Am fost invitat să elaborăm un un plan de măsuri, un plan complex pentru a elimina aceste slăbiciuni, cred că putem face acest lucru concentrându-ne pe aspectele esențiale care vor trebui avute în vedere și pe viitor pentru a îmbunătăți situația. Apoi, în ceea ce privește modificarea de metodologie, nu punem sub semnul întrebării modificările metodologice operate de Curtea de Conturi, pentru că sunt, acestea țin de competența curții. Însă aceste modificări au avut un efect substanțial asupra rezultatelor de ansamblu, asta mai ales în materie de gestionare directă, unde s-au aplicat aceste noi reguli. De exemplu, dacă Curtea de Conturi ar fi folosit aceeași abordare ca în trecut, de exemplu, pentru relații externe sau cercetare, atunci situația în ambele domenii ar fi fost evidențiată ca o îmbunătățire în raport cu anii anteriori. Și la relații internaționale, relații externe și la cercetare am fi înregistrat o scădere, am fi fost sub pragul actual. La relații externe, din 3,3%, total 3,2% vin din modificarea de metodologie. La cercetare, 3,9% nivel general de eroare 2,2% provin din modificările metodologice. Deci, iată, un impact semnificativ în domeniul managementului direct. Modificările metodologice au vizat în principal acest domeniu al managementului direct. Domnul Ian Mulder S-a referit la chestiunea agriculturii, de ce crește nivelul erorilor în agricultură și pe noi ne îngrijorează această chestiune. Și după cum spuneam, colegul meu a colaborat cu statele membre pentru a identifica cauzele fundamentale ale acestor probleme. Domnul Cioloș va veni la audiere și vă va explica în detaliu situația noilor instrumente, noilor măsuri pe care domnia sa și statele membre doresc să le introducă în domeniul agriculturii, pentru că, de departe, aici se cheltuiesc cei mai mulți bani. Am discutat deja observațiile doamnei Andreasen, erorile în materie de management direct, creșterea nivelului de eroare în domeniul managementului direct, este reprezentată în principal de modificarea de metodologie. Fără această modificare, cifrele ar fi mult, mult mai mici. În ceea ce privește prefinanțarea, aș dori să mă refer la, încă o dată la raportul curții, îngrijorările referitoare la, încreș- la creșterea prefinanțării la relații ex- în domeniul relațiilor externe Aș dori să vă reamintesc că relațiile externe sunt singurul domeniu asupra căruia colegislatorii au decis împreună să existe posibilitatea de două prefinanțări în succesiune imediată, fără o descărcare de gestiune între timp, fără un clearing între, între cele două etape. cred că am cam acoperit întrebările care mi s-au pus. A, domnul Bogan s-a referit la mm, metode de măsurare a performanței. Cred că am, am referit deja la această chestiune și curând o să vedeți documentele comisiei care practic transmit instrucțiuni serviciilor de a introduce acest uh, mecanism de control și management al performanței la nivelul Comisiei Europene. Mulțumim foarte mult, domnule comisar, pentru observațiile dumneavoastră. Acum are cuvântul raportorul nostru, domnul Marcus Piper. Mulțumesc, foarte pe scurt. Sunt în esență de acord cu spusele colegilor. Există, sigur, o serie de diferențe de vederi pe care urmează să le discutăm. Va trebui să elaborăm amendamentele de compromis. Dar uh, eu nu vreau, de fapt, să pun la stâlpul infamiei Spania sau uh, Grecia. Uh, eu cred că atunci când pledez pentru un sistem automat de control. Acesta va fi valabil pentru toate țările. Că e vorba de Renania de Nord, Westfalia sau de alt land din Germania, la fel de valabil ca și pentru statele în care au existat erori. Deci nu vreau să existe la nivelul colegilor sentimentul că uh, am uh, idei preconcepute în legătură cu anumite țări. Iar uh, în legătură cu rapoartele pe țară, um, că le numim așa sau altfel, cred că tot va trebui să analizăm uh, mai amănunțit, mai ales statele care au o structură federală, cum este Germania uh, sau vom face o rapoarte comune Germania-Spania și atunci poate că provocarea va fi și mai mare. În încheiere aș dori să îi confirm domnului comisar că 95% uh, fonduri bine administrate deja uh, înseamnă un progres. Dar în legătură cu acei 5% de eroare, dacă erorile sunt întotdeauna în aceleași state și uh, din aceleași cauze, cred că trebuie să îmbunătățim situația și în ce privește acei 5%. În încheiere, mulțumesc foarte mult pentru pregătirea foarte intensă a acestei întâlniri, pentru discuția ă, foarte amănunțită pe care am avut-o și cred că putem declanșa procedura de descărcare de gestiune care va fi una foarte ambițioasă. Președintele, mulțumesc raportorului. Încheiem aici ședința din această dimineață. Mulțumesc tuturor celor care au participat, președintelui Curții de Conturi, dar și membrilor Curții de Conturi, domnului comisar Șemeta. Mulțumesc, iar în cadrul procedurii de descărcare de gestiune vom avea ocazia să revenim asupra unor aspecte importante. Cred că trebuie să vedem și dacă uh, rata erorilor nu este legată și de reglementări foarte complicate și dacă nu am putea simplifica aceste reguli, pentru că este un deziderat pe care eu încerc să îl uh, impun de foarte mulți ani și uh, o rog și pe Inge Gresle, care a încercat să elaboreze o bază pentru o simplificare, să colaboreze. Mulțumesc uh, și încheiem aici ședința care a fost publică, dar îi rog pe coordonator să rămână în sală, astfel încât să putem trece imediat la ă, ședința coordonatorilor. Mulțumesc și oaspeților, dar ă, îi rog să părăsească sala pentru a ne oferi ocazia de a continua lucrările noastre.